So, colleagues, let's get started. The sooner the better, since this is a very important topic. Haideți să începem, uh, stimați uh, colegi, cu următorul punct de până de zi, pentru că putem începe la timp și nu ar trebui să întârziem. Haideți să vă informez mai întâi uh, că studiul actualizat pentru Brexit, pe care Departamentul de Politică ce al Comisiei l-a pregătit pentru noi, pe care noi l-am comandat, este acum disponibil și îl găsiți la birourile de la intrare în sală, deci uh, puteți să luați oricând o copie. Ar fi foarte bine să aveți la îndemână acest uh, studiu, să reveniți la el din când în când. E un studiu foarte bun. Now, we are going to deal with... Și acum o să ne ocupăm de subiectul 21. E vorba de petiția 967, um, petiția 14, 1418, 0446, 0289, 0307, 0926, 26, mă scuzați, 1182. Și mai întâi uh, urez bun venit uh, lui Jacqueline Coteril, care uh, este din Marea Britanie și Christine Bexcard Jensen. Petiționarele. Fiecare au 5 minute. Vă rog, puteți interveni acum. Mă scuzați. Secretariatul mi-a confirmat că sunt 5 minute pentru fiecare. E, aș, e așa? E corect? Nu, e, nu pentru fiecare petiție, ci pentru fiecare vorbitor. Yeah. Three petitions. Yeah, exactly. There is a whole row of petitions at the bottom. Da, e o... Deci am doar 5 minute. Okay, okay, so if Actually, it's, only... not 10 minutes, it's about okay. 7. Then you do so... Uh, it on 10 minutes. You do it on 10 okay. minutes. Atunci vă încadrați în 10 minute dacă așa v-ați pregătit. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc că m-ați invitat să-mi prezint petiția cer drepturi de vot pentru cetățeni uh, din regatul, cetățeni britanici trăind în alte state membre și vorbesc și uh, ca reprezentantă a orașului Parsenta din Spania. Toții vom fi afectați de Brexit. Sunt cetățeni care suferă din cauza incertitudinii. Ca familia mea, noi trăim în afară și nu, avem, uh, nu am avut uh, nimic de spus la referendum. Noi am vrut, uh, am, fost, am făcut parte din campania Remain din Spania, fără succes. Îmi pare rău că trebuie să mă aflu încă aici. Au trecut șase ani de la când a fost depusă petiția. Problemele persistă. Se ține seama de faptul că tot ce ține de domeniul electoral e o competență națională, dar atrag atenția tuturor că Comisia a recunoscut uh, problema în anul 2010 cu lipsa dreptului la vo- de vot și s-a făcut un raport și audiere și a fost recomandate aceleași lucru și anul trecut. Comisia a susținut petiția și în anul 2014 și în iunie 2016, cu câteva săptămâni înainte de referendum, când uh, atmosfera era deja destul de urâtă. S-au luat acțiuni, s-au stabilit contacte cu guvernul britanic. Am crezut că s-a rezolvat problema în anul 2015, când uh, s-a confirmat că vom avea drept de vot. Dar nu s-a introdus legislația în consecință și deci în continuare n-am avut drept de vot. Lucruri absolut cruciale în refer- la referendum și în procesul Brexit. S-a luat decizia politică de a nu fiind și noi incluși la vot și deci n-am avut nimic de spus într-o decizie fundamentală pentru noi. Au fost făcute false promisiuni, nu mai am deja încredere și cred că mă înțelegeți. Nu știu dacă vom reuși să votăm la următoarele alegeri generale și mai rău este că nu se menționează nici dreptul de a vota la un referendum, deci probabil vom fi excluși dacă în sfârșit va exista un referendum pe acordul final. Situația este volatilă și haotică. Regatul lui domnul Barnier spune că în continuare, mai sunt 25 de lucruri de clarificat, inclusiv frontiera cu Irlanda. Și timpul ne presează. Se discută și despre legitimitatea articolul 50 cu notificarea și se vorbește și despre frauda uh, făcută de cei din campania de ieșire din Uniunea Europeană. Se prea poate ca acordul să nu ne ofere nicio garanție pentru drepturile cetățenești. La ora actuală avem uh, Uh, de spus da sau nu pe acord, dar uh, acum lumea încearcă să obțină un vot mai, cu mai mult sens pentru cetățeni. Speranța mea este să avem un referendum cu privire la acordul final. Acest lucru se bucură din ce în ce mai multe sprijin pe măsură ce aflăm care sunt consecințele Brexitului. Unii spun chiar că trebuie ca poporul să-și exprime opinia prin vot eurodeputații vor avea un vot pentru aprobarea acordului de retragere din Europeană. E corect ca și britanicii să aibă ceva de spus. Dacă într-adevăr s-ar în vedere, sau în vedere a alegeri anticipate sau referendum ar fi devastator dacă iarăși n-am avea nimic de spus. Nu este doar o chestiune ce visează Brexitul și Regatul Unit. E o problemă care afectează Cipru, Danemarca, Malta, pentru că și cetățenii de acolo își pierd dreptul de vot după ce sunt mai multă vreme în diaspora și sunt milioane de alți cetățeni care trăiesc în alte state membre. Cetățenii, copiii mei adulți n-au nimic de spus uh, în statul în care locuiesc, unde își plătesc uh, taxe și impozite, de exemplu. Lipsa aceasta de participare democratică a fost recunoscută și de către Comisie ca fiind o consecință nedorită a liberei circulații. Iar în 2013 uh, a fost un raport, jurii, care a subliniat ce acțiuni sunt necesare. Ce păcat că n-am asigurat uh, faptul că toți cetățenii o să aibă un uh, drept de vot, pentru că sunt 4,5 milioane de cetățeni britanici fără, din afara Regatului Unit, fără drept de vot, ar fi putut schimba uh, situația la Brexit. Eu cred că dumneavoastră aveți uh, o forță reală. Am văzut cum ați intervenit, de exemplu, pentru mediu și cum uh, vocea dumneavoastră a schimbat situația, de exemplu, în zona în care trăiesc eu. Sunt drepturi politice ale cetățenilor. După perioada de tranziție, după Brexit, va trebui să vedem, vom mai putea vota în țara de reședință, în alegerile locale, va trebui să uh, renunț la tot uh, după 12 ani în serviciul public. Nu s-a spus nici în Spania ce se va întâmpla cu cetățenii britanici după Brexit. Și mă gândesc că oricum nimeni nu știe. Dreptul de a vota și de a avea reprezentare politică sunt măsuri fundamentale într-o societate fundamentală. Sunt drepturi pentru care oamenii în lumea întreagă luptă și mor ce drept mai important există de a apăra, de a apăra la Parlamentul European decât dreptul cetățenilor de a vota? Cetățenii Regatului nu sunt acoperiți nicio prevedere constituțională care să stipuleze garantarea drepturilor noastre. Tratatul de la Lisabona, da, ne oferă dreptul cetățenești europene, inclusiv dreptul de a vota în alegeri locale și europene, dar riscăm să, pierd, să pierdem până și asta din cauza Brexitului. Deci vom avea și mai mult de suferit. Riscăm să nu mai avem niciun vot, absolut nicăieri. Acum suntem încă cetățeni europeni cu dreptul de a face o petiție pe lângă dumneavoastră. Articolul 50 ar putea fi oprit în așa fel încât să rămânem în continuare în Europeană. Și dacă asta înseamnă și un vot pe acordul final, cu siguranță este dreptul democratic al tuturor cetățenilor să aibă un cuvânt de spus, să aibă o voce. Vă rog insistent să luați acțiuni urgente în așa fel încât să vă asigurați că ne putem exprima opțiunea la vot. Este o competență națională, e adevărat, dar uh, Uh, trebuie apărate niște principii ce țin de democrație. Se stipulează prin tratat că orice cetățean are dreptul de a participa în viața democratică a Uniunii Europene. Să faceți o interpelare pe lângă guvernul britanic în așa fel încât să dea legislație în mod urgent, în așa fel încât să putem vota la legile generale și la referendumuri. Și, eventual, să faceți o întrebare cu solicitare de răspuns oral la plenară pentru a informa întreb Parlamentul despre riscul de a lăsa cetățenii europeni fără drept de vot. Comisia trebuie să implementeze urgent propriile recomandări și, la nevoie, să lanseze proceduri de încălcare a obligațiilor și să se sesizeze la CEJ. Sunt drepturi politice ale cetățenilor din Regatul Unit și ale cetățenilor europeni ele trebuie respectate dacă Regatul Unit într-adevăr va pleca din Europeană. Mulțumesc uh, pentru atenție și sunt și eu de acord că problema trenează deja de multă vreme. Intervenția noastră este crucială, vocea noastră contează. Este vorba de lipsă de justiție democratică, ce vizează milioane de oameni fără drept de vot. Și cu ajutorul dumneavoastră putem rezolva problema. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, mulțumim Jacqueline. Mulțumesc mai ales uh, pentru perseverență. Iată, e a treia oară când ești aici și de fiecare dată am apreciat prezența ta. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Cri- Christine Bexcord Jensen. Dar mai întâi să porniți microfonul. Am reușit. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt politician, sunt cetățean britanic, sunt cetățean european. Mulțumesc că mi oferiți această oportunitate să uh, vă vorbesc. Comunitatea Europeană și Regatul Unit sunt de acord că protejarea drepturilor cetățenești trebuie să reprezinte un element central în epoca post-Brexit. Dar iată că lipsa uh, respectării acestui drept uh, a adus o pată. Uh, sunt cetățean britanic, trăiesc într-un alt stat membru. Brexitul mă afectează la fel de mult, poate chiar mai mult decât pe cetățenii britanici din regat. Cu siguranță drepturile mele ar fi trebuit să fie protejate și ar fi trebuit să am și eu drept de vot. Nu am acces direct uh, către membrii Parlamentului Britanic, fiindcă nu mai sunt într-o circunscripție britanică și deci mă bazez pe dumneavoastră să-mi fac vocea auzită am aceleași drepturi ca și cetățenii britanici care trăiesc în Regatul Unit. Trebuie să pot vota și eu pe chestiuni ce țin de Uniunea Europeană. Și totuși, iată, cetățeni britanici ca mine, care trăiesc într-un alt stat membru de mai bine de 15 ani, sunt excluși de la participarea la ce, cea mai importantă decizie legată de Regatul Unit și Uniunea Europeană, referendumul cu privire la apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeană este un subiect fundamental pentru viața noastră de zi cu zi și pentru drepturile personale. Suntem la adică cetățeni britanici trăind într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Eu o să-mi pierd pașaportul. Ieșirea din Uniunea Europeană va însemna o schimbare constituțională, cu influență directă asupra vieții și drepturilor oamenilor excluși de la vot. dacă trebuie să accept că mi-am pierdut uh, dreptul la vot, fiindcă am profitat de dreptul de a uh, trăi într-un alt stat membru al Uniunii Europene, deci dacă trebuie să accept această realitate, cu siguranță cetățenii europeni trăind de mai bine de 15 ani din Regatul Unit ar fi trebuit să aibă dreptul de a vota în locul meu, pentru că ei, nu e așa, trăiesc acolo, sunt uh, cu drept de ședere, își plătesc taxele și impozitele acolo. Ar fi trebuit să poată vota uh, la referendum. Parlamentul Britanic neagă dreptul la vot atât nouă, cât și cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit. Acest fapt a dus la un referendum care i-a ignorat tocmai pe cei care profită cel mai mult de drepturile conferite de către guvernul britanic și de către Uniunea Europeană. Guvernul britanic adesea spune că abordarea față de Brexit este legată de condiția de a implementa, în ghilimele fiind spus, voința poporului. Dar cum poate fi tratat un referendum ca fiind exprimarea voinței poporului când atâția și atâția oameni au fost ignorați? Eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Noi nu suntem oameni? Suntem 4,5 milioane la o adică. Vă mulțumesc că mi-ați dat ascultare. And thank you for traveling so far. Mulțumim că ați bătut cale lungă pentru asta, dar iată întrebarea aceasta. Nu trebuie să primească un răspuns din partea noastră. Faptul că sunteți aici e deja un răspuns. Întrebarea trebuie adresată guvernului britanic și altora, însă da, noi suntem aici ca să vă apărăm drepturile. De aceea sunteți aici și de aceea noi uh, dăm curs acestui dosar. Și acum reprezentanta Comisiei, Ruta Simelite. Thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Functioning of the European Union Tratatul uh, pentru funcționarea Uniunii Europene spune că statutul de cetățean UE este uh, în completarea statutului uh, de cetățean al unui stat membru. Cetățenii se bucură de libera circulație în Uniunea Europeană. Acest drept este conferit prin articolul 21 din TFUE, iar articolul 45 din Carta pentru Drepturile Fundamentale întărește asta. Cetățenia europeană oferă cetățenilor și dreptul de a vota și de a participa uh, la alegerile pentru Parlamentul European uh, în uh, aceleași condiții ca și când ar fi cetățenii ai statului membru în care se înscriu pe liste. Dar aceste drepturi nu se extind și în alegerile naționale. Potrivit uh, tratatelor în vigoare, statele membre au competența de a stabili cine se poate bucura de dreptul de a vota în alegerile naționale. Anumite state membre au uh, norme care duc la pierderea dreptului de a vota uh, în alegerile naționale. E vorba, da, de proprii cetățeni care s-au bucurat de libera circulație și care au uh, locuit o anumită perioadă de timp uh, într-un alt stat membru. Dar, în același timp, nu există nici un stat uh, membru care are o politică generală de a oferi cetățenilor străini, după un anumit moment dat, dreptul de a vota în alegeri naționale în statul de reședință. Prin urmare, riscul este să existe cetățeni care să nu poată vota nicăieri. Așa cum a spus pe bună dreptate prima petiționară, deja în anul 2010, într-un raport pentru cetățenia europeană, noi am identificat problema aceasta de disenfranchisement, cetățeni care își pierd dreptul de vot, ca urmare a liberei circulații. În acel raport Comisia a lansat o discuție. Dorea să identifice opțiunile politice pentru a soluționa problema. La vremea respectivă, Comisia a invitat uh, statele membre să împărtășească anumite idei despre cum să se găsească o soluție rezonabilă. A fost un dialog politic și în urma acestuia, trei ani mai târziu, în 2013, Comisia a lansat un nou raport în care propunea metode constructive de a capacita pe cetățenii europeni care trăiesc într-un alt stat membru să participe în viața democratică a Uniunii Europene, menținând dreptul de vot în alegeri naționale din uh, statul membru de origine. În ianuarie 2014, Comisia a, recomandat, uh, a adoptat o recomandare cu privire la cetățenii lipsiți uh, de drept de vot uh, din cauza faptului că uh, s-au bucurat de libera circulație. În această recomandare, Comisia a invitat statele membre, inclusiv Regatul Unit, să confere drepturi cetățenilor proprii să poată vota chiar dacă au plecat din statul de origine, dacă demonstrează un interes continuu și constant față de viața politică de acasă de exemplu, uh, dacă aleg să rămână pe listele electorale. Comisia a făcut deci această recomandare. E vorba de o abordare echilibrată ca metodă de lucru sugerată de comisie. Și de atunci Comisia a monitorizat situația, dar după cum v-am explicat, la reuniunea PETI din iunie 2016, Comisia consideră în continuare că statul membru trebuie să definească compoziția electoratului în alegerile naționale. Comisia nu cunoaște evoluții recente care să indice că s-ar fi schimbat radical acest prerogativ și această intenție. Mulțumesc. Acum deschid, cu, deschid dezbaterea. S-a înscris la cuvânt mai întâi Jude Curtin Darling. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult comisiei. Mulțumesc în special petiționarilor pe care i-am ascultat în această după-amiază. Sunt petiții pe care eu le-am susținut încă de când am fost aleasă în Parlamentul European. De principiu, eu cred că dacă ești democrat, considere automat că drepturile politice și drepturile de vot sunt drepturi fundamentale ale omului. Orice cetățean, ideea ca un cetățean să fie lipsit de drept de vot este absolut strigătoare la cer. E vorba de cetățenii care nu mai locuiesc de 15 ani în uh, um, Regatul Unit. Este un atac la adresa democrației. Am pus problema chiar cu partidul meu, Partidul Laburist. El este cel care a lansat regula cu 15 ani în Regatul Unit, ideea fiind că dacă te afli în sănătate peste mai bine de 15 ani, pierzi legătura cu Regatul Unit sau poate, mă rog, nu mai e aceea și ești poate mai legat de statul membru în care trăiești. Însă, când vezi că există liberă circulație în Uniunea Europeană, că oamenii se bucură de acest drept, că oamenii profită de faptul că suntem partea familiei europene. Doar pentru ca mai târziu să le fie subinat chiar acest drept, e grav. Ei nu au putut avea un cuvânt de spus nicăieri, nici în legile naționale din statul nou, nici din statul de origine. Sunt oameni care și-au pierdut un drept fundamental, o voce, vocea lor fundamentală. Și această instituție a democrației trebuie să țină cont de aceste îngrijorări. Și când eu și colegii mei vom pleca din această instituție, sper, poate că să fim uh, locuiți pe viitor de alți eurodeputați britanici, dar, în fine, problema nu va dispărea doar fiindcă dispărem noi. Mai sunt și alte cinci state membre care recurg la aceleași metode răpind dreptul de vot al cetățenilor, mai pot apărea potențiale petiții din partea acelor cetățeni europeni, deci problema nu se termină. Chestiunea liberei circulații și a drepturilor politice este una care depășește această problemă. În plus, regula celor 15 ani nu mai e valabilă în contextul Brexit. Pentru că oamenii cei mai afectați de Brexit sunt tocmai acei cetățeni britanici care au decis să-și ducă traiul într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Sau alți cetățeni UE care au decis să-și uh, construiască viața în Regatul Unit. Ambele categorii au fost complet ignorate în referendumul din 2016. Oamenii aceștia trăiesc acum într-o nesiguranță și incertitudine completă. Viața lor a fost dată peste cap nu știu ce o să se întâmple cu drepturile lor sociale și economice, care este situația lor în statul în care trăiesc. Noi suntem un parlament. Drepturile cetățenilor au devenit un subiect uh, de top pentru noi. De fiecare dată când am avut ocazia, la plenară am spus că linia roșie pentru noi într-un viitor acord Brexit este reprezentată de drepturile cetățenilor. Dar există acum proiectul de acord între UE27 și Regatul Unit, unde nu se face trimitere absolut deloc la drepturile politice, în ciuda faptului că Regatul Unit părăsește tratatul TFUE, unde, da, acolo se face trimitere la drepturile politice de a vota în alegerile locale și în alegerile europene, indiferent uh, unde trăiești. Ei bine, tocmai acele drepturi sunt complet în aer din cauza proiectului de acord de retragere. Și se tot bate monedă că e competență națională. Și asta în ciuda faptului că în raportul pentru cetățenie făcut de comisie s-a subliniat că e o problemă ce trebuie rezolvată. Nu mai avem timp. Negocierile pe Brexit se vor încheia în octombrie, așa se previzionează. Situația este deci foarte gravă și pledez să facem o întrebare cu solicitare de răspuns oral către comisie, la plenară, ca să întrebăm ce se întâmplă cu drepturile politice în contextul Brexit. Aceste petiții pot fi o parte a bazei noastre, dar mai sunt petiții și din partea cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit și am putea avea o întrebare orală exhaustivă care să acopere ambele categorii de cetățeni pentru a ține cont de îngrijorările uh, tuturor. Se discută uh, acum la nivel legislativ uh, despre regula celor 15 ani în Regatul Unit. Sper ca noua legislație să șteargă regula celor 15 ani, dar așa cum a spus Jackie, în legislația respectivă nu se menționează și referendumul. Și din ce în ce mai mult există o portiță în Regatul Unit. Pentru că ies la lumină minciunile din campania de Brexit realitatea începe să capete contur. Publicul uh, începe să își dorească un vot popular pe acordul final. The people who are the most affected. Oamenii cei mai afectați de vot, îmi pare rău, uh, îmi vine să plâng pentru că e vorba de prietenii și familia mea. Și oamenii aceștia nu vor mai avea un cuvânt de spus în niște lucruri care afectează fundamental și este o jignire la adresa oricui se declară democrat. Deci, trebuie să acționăm, Cecilia, dragă. Nu putem lăsa subiectul la o parte, nu putem să rugăm pe altcineva să ducă mai departe problema. Noi suntem aici, noi reprezentăm pe cetățenii europeni, milioane de oameni au o problemă și ar trebui să vorbim noi în numele acestora, pentru că noi avem aici prerogative, noi avem o voce și ar trebui să scriem guvernului britanic, ar trebui să cerem să includă aceste idei în acordul de retragere. Ar trebui ca și cetățenilor europeni din Regatul Unit să le fie garantate niște drepturi politice. Și ar trebui să ridicăm problema și la plenara Parlamentului European. Pentru că, iată, se întâmplă cu un an înainte de alegerile europene. E momentul să facem ceva și acțiunea trebuie să vină din partea noastră. Thank you, Jude. And I cannot think of... Mulțumesc, Jude și nu știu pe nimeni care să poată să fie și la obiect, dar și uh, profund implicat emoțional. Uh, cred că uh, bunica ta da, a făcut o declarație excelentă imediat după Brexit. Nu o să uit niciodată că am văzut-o. Dacă n-ați văzut, o să vă uitați că e ceva cu adevărat interesant. Haideți să revenim la lista noastră de vorbitori. Angela. După ce a spus Jude, cred că puțin au mai rămas de spus, pentru că lucrurile sunt foarte clare. În plus, cred că avem și un studiu de impact în care se spune clar că trebuie să se garanteze drepturile cetățenilor la vot, la asistență medicală și așa mai departe și avem și un grup de lucru pentru Brexit în Parlament. Uh, noi, cei de la petiții, trebuie să sprijinim în continuare drepturile persoanelor și ale familiilor și unul dintre acestea, bineînțeles, este cel la vot. Atât pentru cetățenii din Regatul Unit, cât și pentru ceilalți. Mi-aduc aminte că am avut um, 2 milioane de um, persoane care au rămas fără drept de vot de spaniol pentru că numai trăiau în Spania. Este o instituție care um, se laudă că este democratică, uh, este deschisă și atunci nu poate să permită ca în contextul uh, liberei circulații să te găsești privat de drepturile fundamentale, în sub nicio formă, pentru că altfel ne contrazicem în ceea ce facem. Și sunt perfect de acord cu propunerile făcute de Giu și asta cer și eu. Mulțumesc! Thank you, Mr. Terry Cabras. Mulțumesc, domnul Terry Cabras. Thank you, Chair. Thank you. well, I support completely. Mulțumesc. Sunt uh, perfect uh, de acord cu um, cele cerute de petiționar. Am spus în numele nostru că apreciați uh, prezența Uh, prime petiționare pentru a treia oară aici. Simplul fapt că trebuie să vină de trei ore aici nu e tocmai în regulă, nu ne plasează într-o lumină foarte bună, pentru că, iată, trebuie să tot insiste și tot nu reușește în ceea ce își dorește, care e un lucru corect și drept. Știți că aici nu este vorba doar de vot, în multe state, din păcate, democrația se limitează doar la vot în sine, la exercițiul de a vota, nu la participare sau la altceva. Cu toate acestea, votul, bineînțeles că reprezintă un aspect foarte important al democrației, al democrației de aceea este șocant și supărător să constatăm situația actuală. sunt, așa cum a spus uh, și dumneavoastră și alții, în favoarea unei uh, solicitări către Regatul Unit, dar de asemenea și către comisie să aibă o prezență mai uh, proactivă, mai implicată. Ar trebui să cerem Regatului Unit să includă dreptul de vot în uh, ultima înțelegere referitoare la retragere, la ieșire. Cred că este oportun să facem acest lucru. Nu mai putem aștepta prea mult, pentru că peste câteva luni se va termina totul, dar cred că este foarte important. Avem două valori, două drepturi. Dreptul la vot liber dreptul la vot și libera circulație, unul nu poate să fie în detrimentul celuilalt. Trebuie să le respectăm pe amândouă, să le îndeplinim. Libera circulație și dreptul la vot să meargă împreună. Este ridicol, este stupid să ne gândim că există un fel de concurență între drepturi care ar face să le slăbim, de fapt, puterea. Nu. Trebuie să respectăm ori toate drepturile, ori pe niciunul. Mulțumesc. Este adevărat. Ori le respecti, ori nu le respecti. Nu există cale de mijloc. Da, dar toate drepturile chiar dacă par a fi în opoziție, dacă sunt drepturi, atunci nu pot fi în opoziție. Domnule Tânăr, sunteți binevenit la comisie. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să sprijin petiționarii și pot să-mi asum și meritul că eu am fost cel care i-a sugerat lui Guy Verhofstadt acum vreo șase luni ca problema drepturilor uh, uh, cetățenilor de a-și păstra dreptul la vot uh, în alegerile locale și regionale să facă parte din rezoluția noastră de la sfârșitul anului trecut. Din păcate, până la urmă s-a renunțat la această dispoziție și în apărarea guvernului britanic, pe care nu prea l-apăr eu des când e vorba de Brexit, pentru că eu am vrut să rămânem, dar uh, guvernul britanic um, era dispus să facă acest lucru, mai ales dacă era legat de libera circulație a cetățenilor britanici în EU27 după Brexit. Și până la urmă era spre discuție în prima fază a negocierilor. Din păcate, cele 27 state ale UE nu au putut să se pună de acord cu privire la o poziție comună și acum în faza a doua și în proiectul de acord de retragere nu figurează. Și eu am și un interes uh, personal. O mm, număr mare dintre rudele mele, surorile, mama, unchiul, cu toții și-au pierdut uh, dreptul la vot în uh, referendumul la, pentru Brexit și a făcut parte din manifestul partidului meu conservator um, să schimbăm legea. Atunci însă au fost argumente că nu era suficient timp la dispoziție să facem acest lucru înainte de referendumul privind Brexitul. Aș spune că n-a fost adevărat pentru că atunci când oamenii afirmă că dreptul la vot pentru uh, referendum este exact la fel ca cel în alegerile generale, dacă te uiți bine, de fapt nu este adevărat pentru că, uh, de exemplu, membrii Camerei lor oamenilor au primit dreptul excepțional de a vota la uh, Brexit, la fel și uh, locuitorii din Gibraltar. Aceștia sunt categoric au primit pentru prima oară dreptul la vot când a fost vorba de uh, referendum. Deci, cei din Gibraltar și Piri din Camera Lorzilor n-au, au putut să voteze, dar nu și persoanele care nu mai locuiau de 15 ani în Regatul Unit. Și știu că a fost problemă. Uh, Laburiștii au fost foarte uh, preocupați de această extindere, cumva uh, uh, pentru toată lumea, pentru că erau chestiuni legate de uh, politici de centru stânga, dar s-a propus, de exemplu, nu știu, dacă uh, părăsești, avem uh, modelul Noi Zelande, Dacă ai părăsit uh, Noua Zeelandă în un număr de ani, trebuie să fi vizitat țara măcar de două ori, um, astfel încât să te înregistrezi, um, astfel încât um, să facă o diferențiere între aceste persoane și cei care reprezintă o diaspora pe termen lung și care nu mai au contact cu țara de origine. Deci era o tendință de a permite uh, cetățenilor britanici, mai ales cei din Uniunea Europeană care au rămas fără drepturi ca urmare a rezultatului referendumului Brexit și trebuie să spun că dreptul la vot în uh, Regatul Unit este foarte ciudat. De exemplu, un cipriot care pleacă din Cipru pierde votul de, uh, dreptul de vot acolo, vine în um, Regatul Unit și poate să voteze acolo pentru că Cipru face parte din Commonwealth. Dar, bun, poți să spui că face parte din fostul uh, regat, uh, fostul uh, Imperiu Britanic, dar și cetățenii din Ruanda sau din Mozambic, fără niciun fel de mm, legătură istorică cu Regatul Unit și care nici nu stăpânesc neapărat limba, au și aceștia uh, dreptul să voteze la referendumul din uh, Regatul Unit. De aceea această um, situație este atât de nedreaptă și îi uh, înfurie pe oameni atât de mult. Bun, dar acum lucrurile s-au terminat, dar unul dintre motivele pentru care guvernul este foarte neliniștit în legătură cu extinderea dreptului de vot la cetățenii europeni, mai ales la referendum, este din cauza Scoției. Că dacă se mai um, uh, ține vreodată vreun referendum în privind independența Scoției, atunci um, cetățenii europeni ai fi, ar avea dreptul uh, de vot și le-ar, um, le-ar foarte mult să le dea acestora um, dreptul acesta pentru că ar vota pentru independența Scoției. La fel și în Irlanda de Nord toată lumea a venit la vot și au votat cu toții și în fain, dacă, uh, dar când um, uh, au fost alegerile generale, uh, lucrurile au stat diferit. Deci este mare neliște în ambele uh, blocuri, nu doar în legătură cu alegerile generale, dar și în legătură cu alte referendumuri care vizează alte părți din um, Regatul Unit care ar putea să fie periclitate după Brexit. Deci este într-adevăr o, o furie generalizată pentru că sunt uh, cetățenii britanici care și-au exercitat drepturile în temeiul uh, atacului și care au rămas fără aceste drepturi și n-au putut să voteze. Mulțumim, domnule Turner. And now, Mr. Marcelesi. Domnul Marcelesi. Yes, eh, presidenta. Y muchas gracias sobre todo a las, a eh, las peticiones. Mulțumesc. Și vreau să le mulțumesc și petiționarilor că au venit să ne explice, pentru că aici vorbim despre dreptul la vot, drepturi politice, deci vorbim despre drepturi fundamentale democratice, adică este o chestiune de principiu, de democrație, de calitate democratică în Europeană, pentru că astăzi este total de neînțeles pentru mine ca niște cetățeni în Uniunea Europeană care locuiesc în alt stat membru să nu aibă dreptul la vot în alegerile naționale sau în cele regionale, de exemplu. Mie tot trebuie să mi se explice cum se poate că uh, Jackie poate să fie consilier în, uh, în Spania, dar uh, nu poate să fie deputat. Eu pot să fiu eurodeputat, de exemplu, pentru Spania, dar nu pot să fiu uh, deputat în Senatul um, în Parlamentul spaniol. Deci sunt niște aberații și în Parlamentul European trebuie să reamintim că toate persoanele de, um, care au reședința în Europa, ori în orice stat membru, trebuie să beneficieze de dreptul la vot. Este vorba de un drept fundamental pe care trebuie să-l um, susținem, să-l cerem. Dar lucrurile sunt, sau și mai rău, pentru că sunt persoane care locuiesc, nu știu, în um, Malta, în Cipru, în Regatul Unit, în Danemarca, care își pierd dreptul de vot în propriul stat. Adică nu pot să voteze nici în statul de origine, nici în cel de reședință. Sunt un fel de neoameni, nici nu mai există. Nici asta nu putem noi, cei de la Parlamentul European, să permitem, mai ales dacă credem într-o Uniune Europeană democratică. Ce să mai spunem de cazul acesta, al Legatului Unit? Păi, în situația aceasta, peste un milion de persoane au rămas fără dreptul de vot cu privire la deciziile cele mai importante din viața lor. Deci, în cazul acesta, chiar se pune întrebarea, oare decizia care a fost luată în Regatul Unit este legitimă având în vedere câte persoane au fost excluse din referendumul acesta? Sincer, eu mă îndoiesc, însă sper că cel puțin la următoarele referendumuri aceste persoane vor putea vota. Și aș dori mai multe lucruri să cer. În primul rând, dacă vorbim despre drepturile de vot în alegerile naționale, măcar noi, cei din la comisia noastră, să trimitem o scrisoare, să cerem niște criterii comune pe baza reședinței, atât către președinția bulgară, președința Consiliului, apoi diferitelor uh, reprezentanțe permanente care să fie la curent cu problema aceasta și să o rezolve odată și odată și apoi să adresăm o întrebare orală comisiei și să scriem o scrisoare către guvernul britanic care să ne răspundă și lui Michel Barnier să-i scriem. Pentru că vrem ca acest lucru să reprezinte o linie foarte clară în negocierile cu Regatul Unit. Mulțumesc și mulțumesc petiționarilor. Este o, o problemă clară de democrație aici. Now running very, very... Mulțumim. Ne-a rămas foarte puțin timp, așa că o să dau cuvântul acum doamnei Stiller. Vă rog să fiți foarte succintă pentru că vin alți petiționari. Ar fi o lipsă de respect să nu ne încadrăm în uh, calendar. Sunt perfect de acord și vreau doar să-mi adaug și eu sprijinul uh, celor care s-au exprimat. Charles, Charles a menționat un lucru. Când a fost uh, referendumul privind Scoția, voiam să avem categorii pentru europeni și nu am înțeles de ce acest lucru nu s-a lămurit pentru referendumul privind europeană și vreau așadar să-mi adaug și eu sprijinul pentru că trebuie să avem o dezbatere mai amplă. Avem nevoie, adică avem o ocazie să ridicăm profilul acestei chestiuni într-un moment de importanță extremă. Și eu uh, sunt pe care să-mi pierd cetățenia europeană. Uh, pentru că sunt tot felul de circumstanțe și avem și scandalul cu analitic și așa mai departe. Deci momentul este foarte important. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Jacqueline, revenim la tine și la Cristin cu intervenții foarte scurte. Să spuneți ceva ce nu s-a mai spus, că eh, cred că deja cam totul s-a menționat. Da, am auzit de mai multe ori în timpul acestei vizite la Parlamentul European că există un fel de um, lasitudine de oboseală, oamenii s-au săturat de Brexit, nu mai au chef să mai discute despre nu știu care chestiune. Și Comisia uh, vrem să recunoască în continuare că uh, vrem să ne păstrăm cetățenia Uniunii Europene și să ne păstrăm drepturile, pentru că încă suntem cetățenii Uniunii Europene și încă dispunem de toate drepturile. Nu vrem să le pierdem. Sunt foarte încurajată de reacția eurodeputaților de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin, mai ales lui Jude uh, care a avut o intervenție foarte uh, pertinentă, care arată și impactul emoțional al Brexitului pe lângă cel pragmatic și concret. Uh, este o chestiune care nu ne afectează numai pe noi cu Brexitul, ci atinge în nucleul procesului democratic în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc tuturor! Christine. Christine. Nu cred că mai am ceva de adăugat, în afară de faptul că este grozav să simți că în sfârșit ți se ascultă glasul, pentru că la referendum nu s-a întâmplat așa. You know, there are some moments... Știți că sunt momente în care Mă simt foarte mândră că sunt președinte a acestei comisii. Uneori e foarte greu, dar mereu este important. Iată, acesta este unul dintre aceste momente când sunt cu adevărat mândră să văd că această comisie chiar poate funcționa ca o punte între cetățeni și guverne și înapoi. Și vrem să încercăm să facem tot ce ne stă în putință ca să um, facem această legătură o concluzie. Vă atrag doar atenția că avem un studiu actualizat, să luați un exemplar când ieșiți din sală și bineînțeles că petiția rămâne deschisă și suge să, trimit, să trimitem grupului de orientare privind Brexitul să țină cont de acest lucru în uh, negocierile în curs, dar și când se va redacta următoarea rezoluție ca să examinăm cu adevărat această chestiune. De asemenea, trebuie să trimitem o scrisoare către guvernul britanic, către Michel Barnier și eventual și președinție pentru că, așa cum spunea cineva, sunt cinci state membre care au aceeași practică. Ar trebui așadar să ne uităm și la partea aceasta. Ar trebui să ne asigurăm că drepturile de vot uh, vor fi incluse în acordul final, să facem ce ne stă în putință ca să se întâmple așa. După cum știți, Michel Barnier nu poate, mă rog, a existat un acord să nu vină în fața comisiilor, însă nimic uh, nu mă împiedică să vorbesc eu cu el. Deja fac asta foarte des. Dacă îmi dați mandat, o să aduc acest subiect uh, la următorul schimb pe care o să-l am cu Michel Barnier. Văd că dați din cap afirmativ. Cât despre întrebarea orală, noi nu putem să luăm o decizie în acest moment. E o idee foarte bună, însă, după cum știți, e o decizie pe care o iau coordonatorii. Așa că ce puteți face cu toții este să vă adresați coordonatorilor grupurilor noastre politice și să vă asigurați că aceștia um, aduc asta la cunoștința uh, grupului uh, coordonatorilor de data viitoare sau într-un viitor apropiat și uh, cu drag discutăm acest subiect dacă aceasta este dorința comisiei noastre. De asemenea, vreau să vă mulțumesc în numele Comisiei pentru că v-ați deplasat aici și că v-ați explicat poziția încă și mai clar decât uh, în trecut. Uneori e nevoie să mai și repeți. Până la urmă, um, e o cauză bună, cea pentru care luptați și sperăm că la final o să și câștigați. Sperăm. Mulțumim că ați venit și drum bun înapoi. Acum dați-mi voie să continu cu următorul punct, care este atelierul privind drepturile politice și electorale ale cetățenilor și necetățenilor din Letonia și Estonia. Este vorba de un atelier organizat de Departamentul de Politici Ce în numele acestei comisii. Și aș dori să ne oprim pentru că suntem un pic în urmă cu programul. Dragi colegi, vorbitori și participanți, este o mare plăcere pentru mine să vă invit la acest, să vă urez bun venit la acest atelier organizat de Departamentul de Politice la solicitarea comisiei mele. Se oferă interpretare în toate cele 24 de limbi oficiale, cu câteva excepții. Cehă, croată, finlandeză, lituană, irlandeză, lituană, niană, poloneză. Și în acest context fiți conștienți că acest atelier este distribuit pe internet și toate prezentările vor fi înregistrate. Uh, reamintesc faptul că acest atelier ne oferă posibilitatea de a asculta pe uh, experți în legătură cu uh, opiniile lor legate de situația de cetățenie a rezidenților din Letonia și Estonia. Nu vom discuta petiții individuale, nu vom lua decizii în legătură cu aceste petiții. Există o petiție din 2016 care vizează acest uh, subiect, uh, dar vom discuta exact după atelier această petiție, nu în timpul atelierului. Astăzi, experții cu uh, un trecut academic prestigios vor prezenta aspecte care țin de drepturile politice și electorale ale rezidenților care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene din Letonia și Estonia. Aceste state au introdus statute juridice diferite cetățenie nedeterminată în Estonia uh, sau lipsa posibilității de a obține cetățenia în cealaltă țară. Deci uh, e clar că chestiunea este uh, privită cu foarte multe emoții și contestată în această țară. Obiectivul acestui atelier este să descrie contextul și situația actuală legată de situația din Letonia și Estonia, axând ne mai ales pe situația actuală din perspectiva drepturilor politice și electorale a cetățenilor, a rezidenților care nu sunt cetățeni în Letonia și Estonia. Asta din perspectivă sociologică, istorică și juridică. Atelierul, de asemenea, sperăm va putea să ne ajute să înțelegem uh, cadrul uh, petiției 0747 um, din 2016, așa cum am uh, menționat, care a fost înaintată Comisiei pentru Petiții și care va fi dezbătută firește imediat după acest uh, atelier. Sunt gata să dau cuvântul lui Suzan Tonsman, uh, care este un management de proiecte științifice. Doamna Tonsman ne va prezenta situația uh, naturalizării și a cetățeniei în Letonia și Estonia și sunt foarte mândră și bucuroasă să vă urez bun venit în cadrul comisiei și să vă dau cuvântul pentru 20 de minute. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere și pentru invitația de a mă adresa dumneavoastră astăzi aici. Apreciez acest lucru. Vă mulțumesc că, că ați organizat uh, un astfel de forum unde putem discuta aceste uh, chestiuni. Sunt uh, de origine germană, trăiesc în uh, Elveția, un stat care nu este membru al Uniunii Europene, însă înțeleg foarte bine ideea europeană, care mi-e foarte apropiată și este onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. Ideile pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră astăzi aici sunt organizate în felul următor. Uh, Avem patru puncte aici, de ce este importantă cetățenia, apoi vom analiza un pic istoricul cetățeniei uh, în Letonia și Estonia cu uh, câteva cifre, vom discuta de ce procesul de naturalizare este încet și uh, apoi Vom vedea dacă acest lucru este sau nu surprinzător și în cel din urmă vom vedea cine este agentul în ceea ce privește chestiunile care țin de uh, cetățenie. Cine trebuie deci să uh, acționeze? Mai întâi deci câteva cuvinte legate de uh, cetățenie. De ce să ne dăm silința? E bine pentru că uh, Uh, cetățenia este un subiect discutat în științele politice, sociologie, istorie, în politică și așa mai departe. Cetățenia este importantă pentru că este legată de democrație, pentru că uh, este fratele geamăn al democrației. Nu există uh, democrație fără cetățeni, practic. Și apoi, pentru că mai există o noțiune faimoasă care spune că cetățenia este dreptul de a avea drepturi. Deci înainte să te poți bucura de orice fel de drepturi, eh, ai nevoie de uh, cetățenie. Deci cetățenia uh, este primul pas înainte de a avea acces la alte drepturi. Deci privim uh, drepturile ca fiind elementul cheie aici. Și propun aici o interpretare diferită de altora, și anume că cetățenia este un vehicul pentru practici, drepturi, obligații și așa mai departe. Firește, drepturile sunt importante, uh, Poate dreptul de a vota este cel mai important dintre acestea, pentru ca vocea ta să poată fi uh, auzită, dreptul de a, ta, a vota în alegeri, la referendumuri, apoi uh, um, accesul la drepturile sociale în multe uh, circunstanțe, nu toate e adevărat, dar în multe este facilitat de deținerea cetățeniei. Și apoi un alt aspect esențial este faptul că dacă ești cetățean, ești parte a ceva, aparții unui grup, unui anume loc, și asta înseamnă că cetățenii au o relație unii cu uh, ceilalți. Deci să fii membru a unei comunități înseamnă să împărtășești niște caracteristici ale grupului. Există o noțiune faimoasă a națiunilor uh, care spune că aceste comunități uh, sunt imaginate. Deci națiunile sunt niște comunități imaginate. Ne imaginăm deci niște legături cu anumite grupuri. Uh, Important este să înțelegem și că se face legătura cu o istorie comună. Când vom vorbi despre istorie, vom înțelege uh, cum uh, uh, sunt tratate anumite chestiuni în aceste două state. Apoi, practica înseamnă că sunt anumite lucruri pe care le facem ca și cetățeni în comparație cu ceea ce facem ca și ființe umane. Avem anumite drepturi, de exemplu dreptul la vot, care poate fi și el considerat o practică. Apoi, respectarea legii este o datorie care poate fi văzută de asemenea și ca o practică. Deci, um, uh, datoria ca ultim element din această enumerare uh, și aici putem enumera datoria de a-ți uh, face serviciul militar, datoria de a plăti taxe, care ține și ea de cetățenie, căci străinii adesea plătesc și ei taxe, cum fac și eu în Elveția. Apoi, o altă datorie subliniată este loialitatea. Ca și cetățean, um, ai datoria să fii loial uh, statului tău. Sunt uh, niște termeni adevărat destul de vagi, uh, putem dezbate exact ce înseamnă să fii loial unui stat. Dar un pachet complet al cetățeniei um, trebuie să conțină aceste patru noțiuni. Și pachetul acesta este dinamic și flexibil în sensul că putem accepta fără probleme faptul că copiii nu au drepturi uh, de pline. Acest lucru nu este pus în discuție. Și cred de asemenea că poate că este evident, însă merită menționat faptul că cetățenia se schimbă de, în decursul uh, vieții. Ne schimbăm modul în care interacționăm cu comunitatea. Uh, se schimbă lucrurile odată ce îmbătrânim. Aceste patru noțiuni practic uh, definesc uh, cetățenia într-un fel, dar mai există și un alt aspect de menționat aici, uh, important în acest context, și anume incluziunea și excluziunea. Există o intenție inerentă în cadrul acestui concept că vorbim de incluziune și excluziune. Deci pentru state cetățenia este un instrument prin care pot exclude. Cetățenia a spus și că este legată strâns de democrație, că este o formă de a aparține și uh, o formă de a te simți membru al unei comunități. Apoi, alte chestiuni care mi se par interesante aici uh, sunt, de exemplu, cetățenia văzută ca și contract între individ și, cetăț- uh, și stat. E clar că contractele sunt uneori nespecificate și că variază. Ca în orice relație există niște parteneri și asta înseamnă că cetățenia oarecum poate fi negociată sensul său. Dar vom uh, reveni la aceste noțiuni în contextul uh, Estoniei și Letoniei, pentru că mă gândesc că toate aceste chestiuni au un rol de jucat în înțelegerea politicilor pe care le avem uh, astăzi și pe care le-am avut în ultimii 30 de ani. Deci, pentru a răspunde la întrebarea de ce este importantă cetățenia, e bine, aș spune că pentru indivizi asta înseamnă că sunt incluși, că contează, că au o voce Uh, de spus în ceea ce privește luarea de decizii. Asta este pentru cetățeni, iar pentru stat cetățenia este importantă pentru că este un instrument uh, pentru care, uh, prin care pot include sau exclude anumite persoane. Apoi, odată ce am stabilit toate aceste chestiuni, înțelegem că avem de face cu un concept foarte important, nu doar cu un concept teoretic, ci și cu unul care se aplică practic. Haideți să ne uităm puțin la contextul politicilor de cetățenie în uh, Letonia și uh, Estonia. O parte dintre acestea sunt fapte pe care probabil le știți, dar cred că merită reamintite. Letonia și Estonia au fost uh, state sovietice, despre deosebire de acestea au uh, trecut printr-o perioadă de independență destul de scurtă, e adevărat, din 1918 până în 1940. Uh, independența aceasta scurtă a avut implicații pe care le resimțim și astăzi. Odată ce s-a prăbușit URSS, Letonia și Estonia și-au uh, redobândit independența și uh, și-au restaurat cetățenia. Toată lumea care era cetățean în 1940 a putut redeveni cetățean al acestor noi state restabilite, independente. Asta s-a întâmplat pentru ambele state. Dar uh, în vremurile sovietice uh, structura populației s-a schimbat. Și am aici uh, două grafice. Se pare că nu reușesc să gestionez telecomanda, dar sper că totuși puteți vedea diapozitivul. Sunt câteva cifre legate de compoziția demografică a Letoniei în ceea ce privește um, com- comunitățile etnice și puteți vedea foarte clar că s-a schimbat foarte mult situația de 1935 până în 1989. Comunități etnice trebuie privit uh, uh, așa între ghilimele cumva, dar putem vedea că populația de origine letonă a scăzut dramatic la 52% uh, în 1989. Aceste cifre Uh, sunt valabile pentru Letonia. Pentru Estonia lucrurile nu sunt la fel de dramatice, dar structura populației s-a schimbat. De asemenea, putem vedea că aceste state, ca și altele, nu au fost niciodată etnic omogene. Deci e un mit că aceste state ar fi omogene din perspectivă etnică. Apoi, în 1989 s-a prăbușit Uniunea Sovietică Asta înseamnă și că uh, cetățenia sovietică a dispărut. Și atunci ce s-a întâmplat în aceste state? bine, întrebarea este uh, dificilă din perspectiva statelor, pentru că statele de obicei știu cine le sunt cetățenii. Și asta se bazează pe anumite tradiții, însă dacă apare o astfel de pauză, ce se întâmplă cu aceste state? Ei bine, o, multe dintre statele post-sovietice au uh, adoptat o politică cu zero opțiuni, adică uh, cine a devenit rezident uh, devenea automat uh, uh, um, cetățean și Asta s-a întâmplat pentru aceste state. Deci cei care s-au mutat în anii 50, 60, 70, 80 în statele baltice și copiilor, deci foarte mulți oameni, ne vedem, n-au mai putut să solicite cetățenia. Deci a existat un vid juridic destul de special într-o uh, lume în care s-a uh, organizat totul în jurul uh, calității de cetățean. În 95 ambele state au ales să, să aibă niște statuturi, statute juridice care să facă legătura între cetățean și stat, așa cum o face și cetățenia. Cum spuneam mai devreme, așadar, cetățenia înseamnă incluziune și excluziune. Uh, Cetățenia presupunea, deci, includerea sau excluderea altor persoane, instrument care a fost folosit în aceste state. Asta înseamnă că ă, la începutul anilor 90 a existat o perioadă de incertitudine, o perioadă în care nimeni nu prea știa ce se va întâmpla. Letonia și Estonia ă, urmau să se alăture în 2004 Uniunii Europene, dar în 1992 această idee era departe de uh, uh, imaginația acestor state. Când s-au introdus așadar noile uh, statuturi uh, juridice, Pe acest grafic puteți vedea cum au stat uh, lucrurile. La început, aproximativ 30% din populație era reprezentată de oameni care nu dețineau cetățenie. Dacă ne uităm puțin la aceste cifre, când ambele state s-au alăturat Uniunii Europene, uh, cifra era tot destul de ridicată, mai ales în Letonia, peste 20% din uh, populație nu avea cetățenie, mai puțin în Estonia însă. Deci sunt niște cifre pentru Estonia. Ne aflăm deci într-o situație destul de specială în termeni juridici. Colegii mei probabil vor reuși să vorbească despre asta mai bine în calitate de avocați. Uh, Câteva comentarii. Acum, ce înseamnă acest statut de necetățean? Ce presupune el? Ei bine, asta înseamnă că există dreptul la reședință legală în această țară, dreptul de a pleca și de a te întoarce, Însă, dacă ne gândim puțin la pericole uh, asociate cu statutul de apatrid, cei care nu au practic o legătură cu niciun fel de stat, plecatul și venitul pot să reprezinte un coșmar. Deci, în acest caz, după o vreme, lucrurile au fost uh, reglementate, adică cei care nu au uh, statutul de cetățean au putut uh, să plece și să vină și să aibă statutul de rezidenți oficiali. Însă aceste categorii de persoane îi lipsește dreptul la vot, e clar. Ambele state au stabilit aceste uh, statute, s-au introdus apoi amendamente, Totul pare că s-a întâmplat recent, însă firește au fost niște procese politice la mijloc uh, care uh, sunt uh, destul de conflictuale și deloc directe. După cum am spus, situația la începutul uh, anilor 90 uh, era uh, intensă din perspectiva securității, cu trupe militare sovietice încă la fața locului în statele baltice. Deci, da, o situație um, amenințată de foarte multă incertitudine. Apoi, ce s-a întâmplat? Pentru că încă mai există cetățenia ca statut de aparține, statut prin care ni se garantează uh, uh, o stare de uh, integrare într-o comunitate. Uh, se întâmplă ca oamenii să se mute într-o țară în alta, noua țară să devină casa lor și după o vreme au posibilitatea să devină și cetățenii ai acestei uh, noi țări. Sunt astfel de procese în curs, însă situația s-a tot schimbat din diverse perspective. Uh, iar comparând lucrurile cu situația internațională, cerințele de astăzi în ceea ce privește uh, cunoașterea limbii, uh, reședința, venitul uh, și așa mai departe, toate acestea au fost elemente care au fost luate în calcul. Lucrurile s-au mișcat totuși destul de repede și se pare că e destul de ușor până la urmă să obții uh, cetățenia și nu costă prea mult. Putem vedea aici uh, că numărul cetățenilor uh, sporește lent și numărul celor care nu sunt cetățeni scade lent. De ce? E bine, pentru că cetățenia oferă calitate de membru de plin și atunci noi ne-am aștepta ca oamenii să-și dorească să fie cetățeni și uh, inițial se dorea ca acest statut de necetățean să fie o situație temporară, după care oamenii să fie naturalizați și să facă ceva, astfel încât uh, uh, lucrurile să se schimbe. Statutul se vedea a fi temporar. Dar acum, în 2018, totuși există o uh, categorie destul de vastă de oameni care nu s-au naturalizat. Deci de ce este atât de lent acest proces de naturalizare și de ce încă se mai nasc astăzi uh, persoane care nu sunt cetățeni? Cred că există un amestec de factori uh, care contribuie aici. Trebuie să ne gândim puțin uh, la studii, la um, anchete care au fost făcute în ambele state. Și aici putem înțelege că cunoașterea limbii a fost o problemă. Eh, unii spun că nu au putut să treacă testul de limbă. Prin urmare, asta pune un obstacol eh, pentru, pentru mulți. Apoi eh, s-a menționat și testul istoric ca motiv pentru care testul de naturalizare nu a putut fi uh, trecut, pentru că acest test de naturalizare presupune competențe lingvistice, uh, competențe legate de istoria statului și loialitatea arătată statului. Apoi mai există și niște factori uh, psihologici care sunt uh, foarte important, adică uh, componenta istorică presupune că există perspective foarte diferite legate de istoria statelor baltice Uh, și mai ales de istoria lor ca uh, republici sovietice. Uh, perioada ocupației este o perioadă pentru care termenul de ocupație este destul de contestat. Mulți etnici letoni și estoni pricep faptul că statul lor a fost ocupat, dar pentru alții lucrurile nu sunt la fel de clare, pentru că s-au mutat în această țară în vremuri în care nu exista ideea aceasta de migrație, nu existau frontiere de trecut. Uh, Așadar, uh, cum putea fi vorba de o ocupație? Deci e important uh, să înțelegem că pentru unii naturalizarea um, înseamnă să accepti uh, o insultă. Adică a te naturaliza înseamnă că devii un membru de plin uh, al unei societăți. Însă pentru unii asta uh, înseamnă că, de fapt, prin naturalizare spui că nu aparții și că tot ce vine după uh, nu are, de fapt, niciun fel de greutate. În același timp, pentru mulți, și știm asta din datele disponibile, știu și asta din conversații pe care le-am purtat, că oamenii sunt foarte pragmatici. Dacă asta trebuie să fac uh, pentru a avea dreptul de vot sau să mă bucur de dreptul de plin al cetățean, atunci, uh, sigur, o să mă naturalizez. Alții însă analizează puțin uh, ce înseamnă această ofertă. De exemplu, regulamentele legate de vize sunt diferite pentru cetățeni și pentru cei care nu sunt cetățeni. Oamenii trebuie să ia în calcul faptul că dacă se naturalizează ca cetățeni eton sau eston, vor trebui să uh, solicite vize pentru a ajunge în statele din Est. Apoi un alt aspect important uh, e că în anii 90 exista presiune din partea instituțiilor internaționale, de exemplu un alt comisariat uh, pentru minorități, uh, um, care um, a criticat politica de cetățenie a acestor două state și, ca urmare, am văzut că s-au făcut câteva modificări. Și, cred eu, într-o manieră destul de bizară, instituțiile internaționale au contribuit uh, la a face din cetățenie un statut care încă există. Unii spun că statutul de necetățean oferă totuși destul de multe uh, celor care au acest statut și că aceștia nu mai simt nevoia să se naturalizeze. Însă aici apar întrebări uh, serioase legate de statutul cetățeniei în cadrul societăților. Iar acum voi fi subcintă spunând că mai sunt uh, mulți care nu sunt cetățeni sau cu un uh, statut bizar al cetățeniei în aceste state. Aici avem uh, o analiză făcută de Institutul de Științe Sociale um, din uh, um, Letonia. Cifrele sunt însă în realitate mai mici decât ceea ce a estimat acest institut atunci. Dar putem spune că statutul juridic existent presupune că astfel de categorii nu vor mai exista pentru că nu se mai nasc astăzi uh, necetățeni. Mi se pare foarte important în această discuție faptul că uh, problema cetățeniei poate să fie percepută ca o discuție juridică, o discuție care merită purtată, însă uh, se ajunge până la urmă la textura de profunzime a societății. Și Asta presupune că e nevoie de o discuție legată de ceea ce înseamnă să aparții uh, acestor state și apoi ce înseamnă istoria acestor țări. Ce a însemnat Uniunea Sovietică pentru aceste state, ce a făcut ea oamenilor, despre ce vorbim. Deci eu cred că acestea sunt niște întrebări uh, care, de fapt, prezintă miza. Mai aveam câteva comentarii de făcut, dar uh, dau cuvântul celorlalți colegi. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă doctor Tonsman, pentru această prezentare foarte importantă și pentru că ne-ați uh, dat niște informații legate de uh, niște chestiuni foarte complicate, de altfel. Aș dori să dau cuvântul domnului uh, Martins Paparinski, uh, lector pentru drept public internațional la University College din Londra. Aveți cuvântul pentru 15 minute cu privire la situația actuală și la perspectivele pentru drepturile politice și electorale ale uh, uh, rezidenților care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene din Letonia și Estonia. Thanks, Madam Chair, for the kind words of introduction. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această introducere. Antevorbitoarea mea a spus pe bună dreptate că sunt numeroase căi de a privi problema non-cetățenilor. Eu voi privi lucrurile din perspectiva avocatului. Scope of my presentation. Ați primit un handout cu prezentarea mea. Subiectul raportului meu poate fi prezentat succint. Avem acest atelier, e vorba despre niște petiții care tratează cu precădere votul de a Uh, dreptul de a vota în Uniunea Europeană. Mă voi axa pe această chestiune și e important să vă dați seama și despre ce nu voi vorbi. Da, e vorba de nou cetățenii din Letonia, e vorba de populația de non-cetățeni. Dar eu nu voi vorbi despre alți non-cetățeni. E vorba doar de estonieni și letoni. Nu voi vorbi despre alte drepturi civile și politice, după cum nu voi vorbi nici despre alegerile locale, parlamentare, chestiuni economice și culturale. Asta nu înseamnă că problemele acestea nu există, doar că ele nu fac obiectul alocuțiunii mele. În raportul meu voi prezenta totul în patru pași. Mai întâi voi prezenta perspectivele estoniene și letone. Și da, mă bucur foarte mult că am ascultat uh, și că am avut prezentarea anterioară. E vorba de faptul că s-a menționat că există tensiuni între persoanele care nu sunt cetățeni estonieni sau letoni, dar care ar avea dreptul, uh, ar avea anumite drepturi comparativ cu persoanele apatride. Apoi mă interesează și perspectiva um, în domeniul uh, dreptului public internațional. E vorba de propunerile care există și care controlează prin dreptul internațional dacă este dacă un lucru este ilegal sau nu. Mă gândesc că v-ați confruntat și dumneavoastră numeroase rânduri cu discuția despre Crimea sau mai de mult cu discuția despre uh, nordul Ciprului și cum se aplică legislația internațională în vigoare. E vorba despre dreptul cetățenilor din fosta Uniune Sovietică și al uh, urmașilor acestora care trăiesc în aceste state. Și apoi care este caracterul tehnic a, pentru populația de necetățeni? Sunt trei căi posibile de a analiza statutul acestora sau două căi plauzibile. Și apoi avem și statutul sui generis, așa cum e sugerat uh, la nivelul Curții Constituționale letone. Sau statutul de apatrid, în sens tradițional, așa cum au sugerat mai multe instituții ONU pentru drepturile omului. Dar, de dragul discuției noastre, mie mi se pare că, indiferent cum o luăm, concluzia este mereu aceeași, și anume că sau reiau, spune vorbitorul, oricum am interpreta situația din Estonia sau Letonia cu privire la dreptul de a nu vota, e o vorba de o încălcare. Mă voi uita și din perspectiva legislației comunitare, UE, și voi conchide că aici Comisia Europeană a argumentat corect. E chestiunea juridică, corect ridicată în ceea ce privește încălcarea statutului curent și Așa cum e și cu Spania și cu Regatul Unit, statele membre pot lua decizia de a extinde dreptul de vot dincolo de deci, cetățenii proprii. Right. So the starting point, I suppose, I think it sort of goes without saying, as uh, Talleyrand is supposed to have said, but might go even better by being said, as you will be very familiar. Și așa cum uh, probabil știți deja, mereu punctul de pornire este cel de la articolele 9 și 10 din Tratatul pentru Uniunea Europeană, cetățenii statelor membre sunt cetățeni ai Uniunii Europene, iar cetățenii din Uniunea Europeană au drepturi de vot în alegerile europene. Întrebarea noastră este următoarea. În cazul Estoniei și Letoniei, ajungem la o concluzie diferită Care este originea problemei? Nu vreau să citesc pe reprezentanții statelor acestea, dar e vorba de poziții formulate de-a lungul anumitor decenii. Le-am preluat um, în raportul meu, am preluat uh, inclusiv revizuiri de la ONU, discuții de la Consiliul pentru Drepturile Omului și așa mai departe. Sunt anumite diferențe, sunt anumite rapoarte care tratează lucrurile în detaliu și vi le recomand. Care sunt similaritățile? După cum am spus uh, în introducere, e vorba de persoane cu legături juridice recunoscute cu acele state membre, dar nu cetățeni în termeni domestici internaționali. În ceea ce privește statutul în sine, poziția Letoniei este că este un statut explicit special. Lucrurile sunt oricum ciudat formulate. Vorba de persoanele care sunt foști cetățeni ai Uniunii Sovietice, dar nu cetățeni ai unui alt stat. În Estonia sunt persoane cu cetățenie nedeterminată. E o oarecare diferență în statut aici. Dar în ceea ce privește drepturile, sunt două exemple mai evidente. În primul rând e vorba de dreptul uh, non-cetățenilor din Estonia, dar, dar nu și din Letonia, de a vota în alegerile locale. Și un alt mic comentariu care a fost supus dezbaterii în Letonia în ultimii ani. Prin legislația letonă există o posibilitate de opt in pentru naturalizarea copiilor nou-născuți. Adică, copiii non-cetățenilor trebuie să aibă o cerere de opt-in din partea părinților. În Estonia este invers, o regulă de tip opt-out. Deci sunt diferențe, dar sunt și similarități. Cum am ajuns aici? Iată, aici e vorba de un context mai amplu, în plan public internațional, de legislație internațională. E legislația publică internațională din 1930 încoace. Controlul ilegal al unui teritoriu nu generează protejarea drepturilor prin legislația internațională. Unele prevederi sunt uh, importante, altele sunt oarecum de suete. E vorba de recunoașterea reciprocă a sentințelor, a deciziilor, a a um, autorizațiilor, numeroase probleme. Știți că v-am spus cu relația dintre uh, Ciprul de Nord și Turcia. Aici toate lucrurile acestea sunt relevante. Cum privim lucrurile? Că statele baltice au fost sub un control legal al uh, Uniunii Sovietice? Și ce se întâmplă din 1991 încoace cu obligația de a oferi naționalitate celor care de fapt erau pe teritoriul lor? Sau era un control ilegal? Prin urmare, ne situăm deja pe uh, domeniul controlului ilegal de teritorii. Prin urmare, această obligație nu uh, există. Pe scurt, opinia mainstream, inclusiv în Uniunea Europeană, acceptă faptul că controlul Uniunii Sovietice a fost unul ilegal. Adică nu există obligația, sau nu știu, poate ar exista un drept, cum e în uh, Lituania, uh, de a oferi naționalitate. Care este statutul la ora actuală? Și ce s-a întâmplat cu statele baltice? Cum au procedat ele? Cum au acoperit lacuna? Sunt trei posibile căi de interpretare, două căi plauzibile. Mai întâi, dacă ne uităm la perspectiva letonă, există un statut special – se aplică regula sui generis. Și o situație de nișă, unde statul care a exercitat controlul ilegal nu a oferit uh, uh naționalitate cetățenilor și apoi statutul special acoperă lacuna. Altfel spus, Există o listă limitată de statuturi care pot fi conferite. Și dacă nu se face o excepție explicită, e vorba de faptul că ai persoane apatride. Și apoi e vorba iarăși de cetățenie cu drepturi politice limitate. Care este interpretarea cea mai bună din cele trei? Statut sui generis, apatrid cetățenie cu drepturi limitate politice. Mă voi referi la argumentul cel mai puțin persuasiv, cel susținut de profesorul Kocenev, fiindcă nu, se, nu prea merge mână în mână cu interpretările instituționale. Sunt cei care critică statele baltice, le critică din perspectiva că au persoane apatride. Se pune întrebarea dacă e vorba de un statut special amplu acceptat sau nu. Aici legislația internațională mm, e destul de deschisă, nu este un sistem dogmatic. Dacă sistemul se schimbă, putem să acceptăm un nou statut. Și am în uh, lucrarea mea exemple care merg în ambele direcții. E decizia sui generis în Letonia, spre exemplu la Curtea Constituțională, iar uh, la Camera Superioară um, din, de la Curtea pentru Drepturile Omului s-a acceptat uh, această poziție, iar Uniunea Europeană, prin tratatul său, aplică o practică um, pe aceeași lungime de undă. Deci, în termeni practici, veți constata că în acordul de investiție UE-Singapore, investitorii sunt uh, identificați ca fiind uh, cetățeni ai unor state uh, sau non-cetățeni din Letonia. Deci statele cumva manifestă o acceptanță față de situația specială. altul comisar pentru refugiați este vocea cea mai critică față de această situație de până acum și uh, a vorbit inclusiv despre non-cetățeni, despre apatrizi, dar dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă în practică și cum uh, privesc anumite foruri, fiecare for cum privește problema, viziunile sunt diferite. Mulți au inclus populația aceasta la categoria apatridă, dar în practică nu aplică neapărat criteriile pentru apatrizi. Din acest uh, din raportul meu rezultă că nu trebuie să fim foarte fermi față de dacă a fost acceptată poziția baltică sau nu. Sau, mă rog, uh, negăm faptul că Letonia a fost uh, controlată ilegal. Nu statele baltice au negat uh, cetățenia și dreptul de a vota în alegerile europene și prin analogie în alegerile parlamentare. Deci, oricum privim lucrurile, eu cred că invariabil revenim la concluzia că nu e o problemă tehnică cu privire la dreptul la vot pentru Parlamentul Național și pentru Parlamentul European. Ce ne spune asta în concluzie? Pentru perspectiva UE sau pentru perspectiva dumneavoastră, cu privire la competențele dumneavoastră. La nivel academic, lumea e foarte încântată să arate de ce instituțiile greșesc, dar aici mi se pare că Comisia are, în termeni ampli, dreptate nu cred că e vorba de încălcarea vreunei obligații internaționale, doar fiindcă se aplică normele standard din articolele 9 și 10 din TUE. Nu cred că jurisprudența ce uh, um, Curții pentru Drepturile Omului ne duce într-o direcție diferită. Cazul Andreeva versus Letonia este unul aparte s-a explicat că nu uh, era vorba de probleme de naționalitate. Cumva, discutând despre dreptul de vot, invariabil ajungi la naționalitate. Și aici e vorba de Gibraltar, ajung la Gibraltar și Regatul Unit și spun că Uniunea Europeană A respectat legislația europeană, a oferit drepturi parlamentare cetățenilor din Gibraltar. Curcej însă a negat această solicitare. Ar putea fi uh, dus mai departe acest caz și fac un ultim comentariu spunând că uneori vin avocații și spun că e o chestiune de politică și nu juridică. Ce vor să spună uh, despre asta? Că e mai degrabă ușor și nu greu. Dar eu nu asta vreau să zic azi, aici. Spania și Regatul Unit sunt un bun exemplu cu privire la complexitatea și sensibilitatea politică în asemenea situații. Regatul Unit a reacționat la o decizie destul de dură de la Strasburg și au fost negocieri interstatale, dispute și litigi interstatale. Sunt chestiuni de opțiune politică la cel mai înalt nivel de sensibilitate politică. Ordinea juridică europeană și internațională plasează aceste lucruri uh, uh, la capitolul prerogative ale statelor. Și în raportul meu apar câteva note de subsol, pentru că acolo ajunge dezbaterea politică și ea are loc. E exemplu din uh, Letonia cu privire la schimbarea regulilor pentru naturalizarea copiilor s-a schimbat uh, opt-in cu opt-out. Eu aici v-am oferit uh, un aviz expert um, El e parte a dezbaterii politice, n-a fost încă amplu acceptat și, da, discuția trebuie să fie purtată la nivel politic. Vă mulțumesc. Mulțumim! Mulțumim pentru raportul dumneavoastră. E la dispoziția tuturor puteți să-l luați și să-l studiați mai târziu, dacă n-ați avut posibilitatea până acum. Și este foarte bine să repetăm ceea ce a spus domnul Paparin schis, sau mă rog, ceea ce a încercat să ne explice. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Doamna Angela de Gregorio, profesor de uh, legislație publică comparativă de la Universitatea din Milano. Așteptăm cu nerăbdare intervenția dumneavoastră, doamnă profesor. Vă rog. Thank you very much, madam. Um, I'm very happy to, to be here. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Dacă îmi permiteți, vă vorbi italiană. Așadar, în intervenția mea aș dori să vă furnizez o serie de elemente care v-ar permite să încadrați problematica aceasta în context. Consider că există mai multe elemente care interacționează și care trebuie să fie luate în considerare. Sunt um, câteva elemente geografice, altele istorice, apoi uh, unele cu caracter național, principiul um, uh, succesiunii de stat, protecția minorităților, um, conformitatea cu organizațiile internaționale și elemente de drept uh, constituțional. Sunt principii care pot să intre în conflict, dar care merită să fie protejate, de exemplu protecția minorităților sau apărarea suveranității sau um, identității naționale sub aspect, de asemenea aspecte geopolitice și care țin de dreptul european. Vorbim despre cetățenie europeană, bineînțeles. Din perspectivă, uh, is, din perspectivă istorică și geopolitică, protecția minorităților uh, um, în Estonia și Letonia se integrează într-un context mai amplu decât uh, prăbușirea Uniunii Sovietice. A fost o restructurare care a intervenit în toate fostele republici sovietice. Și mai multă lume s-a referit la acest lucru. Este vorba despre construcția statului uh, național și uh, faptul că s-au înregistrat niște înregistrări în Europa de Est. Fenomenele acestea au intervenit un pic mai târziu față de statele din uh, Europa de Vest, um, punerea la punct a statului națiune n-a venit în același timp, având în vedere modul în care au fost trăsate arbitrar frontierele după primul război mondial. De asemenea, cred că e un element important de încadrare a problemelor de acum. Um, colegii au menționat că e vorba de trei state baltice care Um, spre deosebire de celelalte foste republici sovietice, au avut ocazia să își capete independența imediat după uh, prăbușirea Uniunii um, Sovietice. Acestea au fost anexate în 1940. Bineînțeles că au fost mai multe probleme etnice și naționale care au fost înghețate în perioada sovietică, apoi problema construcției statului națio- națiune s-a manifestat în mod uh, violent chiar în um, imediat după prăbușirea Uniunii uh, sovietice și uh, exemplul acesta al statelor baltice este foarte specific pentru că sunt singurele care au beneficiat de o oarecare independență în anii 30 până în 40, uh, dar care au avut și o oarecare tradiție de democrație și Uh, de tradiție parlamentară. Acestea erau cumva în avangardă, inclusiv uh, față de Europa Occidentală. Tradițiile acestea au făcut ca aceste state să prezinte o coeziune națională foarte puternică atunci când a fost vorba de um, căpătarea independenței de Uniunea Sovietică. Și tradiția aceasta democratică de stat reprezintă un specific clar în politicile de protecție a limbii și a națiunii națiuni în cele trei state baltice. Acolo minoritățile rusofone, o să vorbesc despre uh, minorități rusofone, nu ruse. Aceste minorități există din 1918, de când s-a născut statul, mai ales uh, cel leton. Uh, au existat uh, de atunci minorități rusofone foarte bine um, integrate, iar după aceea, în 1900 uh, 90-91, persoanele acestea um, erau deja încadrate ca cetățeni, așa zis autohtoni, însă uh, de-a lungul timpului, în perioada sovietică, știm că uh, conducătorii sovietici au aplicat uh, măsuri de migrație uh, uh, rusă către toate republicile. Era vorba, de fapt, de un fel de amestecare a populațiilor cu forța. Și Uh, rusofonii um, au fost impuși acolo și ei reprezentau clasa conducătoare în toate republicile sovietice. În momentul prăbușirii URSS um, a reieșit că erau 25 de milioane de rusofoni care se regăseau în fostele soviete. Unele dintre acestea, cazul Letoniei, de exemplu, la vremea, în momentul când s-a prăbușit URSS-ul, rușii, rusofonii, erau cumva clasa dominantă um, asupra populației generale și 52% dintre um, locuitori erau de etnie uh, letonă. Acum, um, problema era să vedem cum s-au uh, comportat aceste foste soviete uh, vis-a-vis -vis de rusofoni. 25 de milioane în total, v-am spus. E bine, abordarea a, difer, a fost foarte diferită. De cele mai multe ori s au uh, ales opțiunea zero, adică uh, cetățenia le-a fost acordată imediat um, rezidenților permanente, dată ce s-a câștigat independența, lucru care s-a întâmplat în Lituania, dar nu și în Estonia și în Letonia. Deci, relațiile dintre uh, populația rezidentă, rezidentă și uh, rusofon nu era um, așa dramatică. Um, și populațiile naționale reprezentau grupuri mai omogene. Acesta este cazul în Lituan, unde um, erau mai puțini rusofoni. procentul era mai mic, 10 și uh, includerea acestora uh, cumva a fost uh, asociată cu anexarea forțată în 1940. Uh, nu s-a vorbit după aceea de uh, uh, independență câștigată, ci recâștigată pentru că existase acest hiat în care a început în 1940. E vorba uh, de o doctrină care încă se aplică în acest moment și care justifică, de fapt, din punct de vedere al dreptului internațional, aplicarea unor uh, măsuri, inclusiv în ceea ce privește cetățenia. Cu alte cuvinte, aceeași uh, legislație în ceea ce privește cetățenia a fost urmată uh, din 1920. Este greu așadar să se facă o comparație între legislațiile uh, privind judățenia din statele occidentale și din aceste două state. Mai multă lume a menționat faptul că legislația în ce privește cetățenia ține cont de uh, imigrația din viitor, un fel de abordare uh, prospectivă, însă în Letonia și în Estonia este mai degrabă o legislație retrospectivă care definește statutul uh, persoanelor care erau deja rezidente în stat uh, atunci când s-a uh, revizuit cetățenia. Există așadar un conflict între valorii care țin de dreptul internațional. Pe de o parte este vorba de ocupația sovietică și pe de altă parte elemente factuale uh, care s-au um, întâmplat în ultimii 50 de ani. Bineînțeles, uh, faptul că s-au țesut uh, legături între populația aceasta uh, venită mai târziu și republicile respective. E vorba nu e neapărat de politică migratorie, pentru că sunt măsuri care s-au luat atunci când s-au născut aceste state. Măsurile acestea nu uh, uh, nu era, nu era vorba că erau o, o manieră de a pedepsi, ci era vorba mai degrabă de o protecție a identității naționale. Foarte fermă uh, au spus-o unii, dar care se încadra în tot acest concept de state building, construirea statului. Rezultatul imediat al acestei legislații, al acestor politici, E bine, s-a văzut uh, pe ambele mm, teritorii uh, foarte mulți cetățeni, rezidenți, um, um, foști sovietici uh, s-au regăsit fără cetățenie. Ulterior s-a uh, flexibilizat un pic legislația sub presiunea organizațiilor internaționale, dar există un nucleu dur de adulți care încă n-au avut uh, acces la procedurile de naționalizare sau care nu au dorit să facă obiectul acestui proces de naturalizare. Vreau să mă refer la câteva dintre elemente deja menționate. În Letonia se folosește cuvântul necetățeni, în Estonia, în schimb, se menționează expresia persoane cu cetățenie nedeterminată. Sunt două statuturi diferite, două tipuri de legislație uh, diferite care le corespund. Și trebuie să subliniem acest lucru din punct de vedere juridic. E interesant. În Estonia există o, o legislație adoptată în 1995 și care a fost ulterior modificată de mai multe rânduri. Și dacă vrem să găsim uh, statutul juridic al acestor persoane în Estonia, trebuie să ținem cont de legea estonă privind străinii adoptată în 1995 93 și modificată ulterior. Care este statutul uh, acestor persoane în cele două state? Dacă ne uităm la Constituția celor două state și la legislația pentru protecția minorităților, putem constata că aceste uh, populații sunt uh, definite de Consiliul Europei în, în conformitate cu Consiliul Europei și cu normele internaționale. Deci cele două Constituții, chiar dacă um, cea um, letonă um, Um, este cea din 1922, uh, ulterior adăugându-se o serie de drepturi. E bine, cele două um, Constituții, spuneam că acordă o, o serie întreagă de drepturi uh, minorităților, fără ca acest lucru să implice cetățenia. Și mai este încă un lucru interesant în Estonia, li se acordă drepturi individuale, dar și drepturi colective. În uh, evantaiul comparativ putem să vedem că este vorba de poziții relativ favorabile uh, pentru minorități. Dar, uh, independent de cadrul uh, constituțional aparent, este important să ne aplicăm și pe o serie de elemente care uh, sunt uh, cumva negative. Adică, uh, de exemplu, în, cadrul, în cazul Estoniei, utilizarea limbii în comunitățile locale, unde se concentrează aceste categorii, e bine, acestea nu uh, nu sunt acordate decât acolo unde procentul este de cel puțin 5%. S-au întreprins uh, studii de mai multe instanțe de la Consiliul Europei care consideră că este un procent mult prea mare care ar trebui scăzut. În cazul Letoniei, în 2014, uh, în iunie, uh, s-a adoptat uh, noul preambul destul de contestat um, la Constituție, în care se pune accent pe um, limba și națiunea letonă. Uh, în acest moment uh, am tratat partea de cetățenii, am vorbit de naționalizarea acestor minorități, dar cred că ar trebui de asemenea să ne uităm și la legislația lingvistică și în domeniul învățământului, pentru că uneori unele elemente de excludere se realizează prin intermediul unor uh, cerințe de limbă care sunt impuse. Um, și care, de fapt, nu corespund cu hotărârile pronunțate de CEDO. Dacă facem o comparație între cele două state și vrem să examinăm uh, legislația de resort, putem constata că există diferite tipuri de statut în ceea ce privește reședința, naționalitatea, absența cetățeniei și aceste două tipuri de salut nu fac decât să facă și mai complexă diferența între cetățeni și aceste categorii. Eu am uh, enumerat chiar patru sau cinci categorii pentru că în fiecare stat avem um, cetățenii, străinii care sunt cei comunitari și cei necomunitari, apoi mai sunt apatrizii și mai sunt uh, rezidenții permanenți care nu sunt cetățeni. Uh, și trebuie reamintit uh, faptul că, având în vedere legislația letonă din 1995, comunitatea internațională progresiv a acceptat uh, existența acestor statuturi intermediare, care nu sunt nici de apatrizi, nici de cetățeni necetățeni, să spunem, care dispun de o serie de drepturi mai, mai puțin și destul de însemnat, mai puțin de drepturi politice. Însă, dreptul internațional consider, a considerat că existența acestor categorii este tranzitorie, ori um, are ieșit în lumina timpului că aceste categorii, de fapt, uh, se perenizează. Așa că um, aș vrea să vă fac o descriere a procedurii uh, legislative în aceste state, dar nu am să insist, spun doar că uh, instanțele internaționale, mai ales uh, Consiliul Europei, stipulează condițiile de naționalizare, de câștigarea cetățeniei și acestea au fost uh, totuși flexibilizate. Însă se constată că ultima modificare a legislației letone cu privire la cetățenie care a avut loc în 2013 favorizează pe de-o parte naturalizarea minorilor cu precădere, însă pe de altă parte complică situația în mai multe sensuri, pentru că e vorba mai ales, de exemplu, de uh, uh, proceduri de tutelă, de exemplu, s-au creat uh, proceduri uh, legislative care duc la un fel de uh, dublă cetățenie pentru diaspora istorică, dar și pentru um, un fel de rezidenți mai recenți. Apoi, în ceea ce privește statele de imigrație, um, pentru Letonia nu se regăsește nicio republică din fostul RSS Și, um, de fapt, a existat această posibilitate a existat o um, um, cerere de furnizare automată a cetățeniei pentru minori, lucru care s-a întâmplat în Estonia cu ultima modificare a legislației uh, a legii privind um, cetățenia din 2015 care acordă minorilor cu vârste între 15 și 18 ani cetățenia, fără să existe neapărat o cerere uh, specifică în prealabil din partea părinților. Și ce diferență mai este între cele două state? Am menționat această acordare automată a cetățeniei pentru minori și mai este încă un lucru foarte interesant. Din 92, Estonia acordă dreptul de vot activ pentru necetățeni la nivel european lucru care a permis, bineînțeles, să se exercite drepturile politice. Există totuși o serie de diferențe destul de însemnate. Este vorba despre modul în care sunt recensate aceste minorități. Um, uh, au drepturi politice legale, dar uh, în mod uh, politic sunt mai organizate în Estonia, având în vedere că există un nucleu de cetățeni rusofoni care se află acolo încă de la înființarea statului. Um, condiționalitatea democratică a diferitelor um, Uh, organizații internaționale, e bine, am menționat-o deja și uh, au existat și uh, cauze uh, prezentate înaintea curții de la Strasburg. S-a creat o jurisprudență pentru că chestiunea uh, aceasta a cetățeniei uh, rămâne în competența statelor um, naționale, însă curtea s-a plecat asupra unor uh, cauze conexe destul de importante, drepturile pensionarilor, drepturile lingvistice sau protecția libertăților um, individuale sau familiale, elemente foarte importante. Um, CEJ în cauza uh, Micheleti și în alte hotărâri ulterioare cu Uh, concluzii asemănătoare, recunoaște faptul că competența în ceea ce privește cetățenia ține exclusiv de state, de statele membre, însă reamintește că în toate situațiile trebuie respectate valorile Uniunii. Aproape că ajung la concluzii acum. Între, întrebările adresate sunt foarte complexe, soluția nu e ușoară și uh, depinde, bineînțeles, de nivelul uh, de abordare. Eu um, m-am referit la part, aspectele de legislație, aici trebuie să se uh, ține cont de valori și de principii, este important uh, de ținut uh, cont și de prerogativele statale, dar și de drepturile omului. Am menționat-o la începutul uh, intervenției mele, legislația aceasta de excludere uh, avea ca obiectiv inițial construirea statului, însă, de-a lungul timpului, motivele cu siguranță au mai evoluat este un aspect care ar trebui să ne permită o reflexie mai amplă și de altfel în uh, literatura de specialitate, că e vorba de drept constituțional sau de drept european, de drept internațional, e bine, în literatură, cum spuneam, se evocă foarte adesea aceste exemple ca să se arate că se poate trece dincolo de cetățenia europeană, care de fapt ar fi ancorată în diferitele tipuri de statut. Nu vorbim aici doar de necetățeni estoni sau letoni, ci și de necetățeni europeni, deși este vorba de cetățeni care uh, își au reședința într-un stat uh, membru al Uniunii. Este o chestiune care este legată, bineînțeles, de integrarea la Uniunea Europeană, pentru că e vorba de o excludere destul de însemnată a unui categorii de cetățeni. Și trebuie să uh, ne gândim eventual și la soluții. Unele uh, sunt chiar originale. Uh, domnul Dimitrov menționează o, o astfel de soluție. Statutul în naționalilor, resortisanților, în uh, exteriorul teritoriului în care um, au reședința acestor minorități fără um, uh, acordarea drepturilor politice. Această propunere este destul de confuză. Ne, nu prea înțelegem de ce situația aceasta ar putea să fie valabilă pentru Letonia, dar nu și pentru Estonia și nu înțelegem care ar fi drepturile legate de cetățenii europene care ar putea să fie acordate acestor persoane, pentru că drepturile politice, conform uh, Uh, termenilor utilizați chiar de autorul propunerii nu se aplică în situația de față, pe când alte tipuri de drepturi, circulație, um, așezare și așa mai departe sunt um, acordate inclusiv nerezidenților din state terțe. Apoi mai este uh, o propunere a colegului italian Fornichi, în care uh, e vorba de un statut la jumătatea parcursului între cetățeni și necetățeni. Mhm. europeni. Ei bine, în cadrul acestui statut se acordă o serie de drepturi minime de vot uh, activ, pasiv și um, pasiv, mai ales în Parlamentul European. Și asta, de fapt, este revendicat și de către autorii petiției. Statutul acesta acordă o serie de drepturi, iar cele politice sunt uh, esențiale, pentru că, în mod tradițional, cetățenia este legată de exercitarea drepturilor politice. e misure di... E o analogie pentru această excluziune din partea, uh, de la conceptul de cetățenie. Până la urmă, Curtea de la Strasburg uh, a hotărât în detaliu în legătură cu parte din aceste subiecte și am putea să ne referim și la ceea ce a spus uh, Curtea. De la începutul reconstrucției uh, democratice, statul a avut motive legitime să exercite discreție, însă între timp s-ar putea să fi devenit o idee bună ca situația să fie regândită. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult, doamnă Diregorio. Cred că acum a venit vremea ca colegii să ia parte la această discuție. Uh, ați ascultat trei prezentări excelente, iar acum aveți cuvântul pentru întrebări, dacă doriți. Încercați să le uh, adresați persoanei uh, care v-ați dori să vă și răspundă, dacă există o persoană anume la care vă gândiți. Însă înainte să facem asta, ar trebui să dau cuvântul comisiei, reprezentantului comisiei, dacă dorește să intervină în acest moment. Dacă credeți că se poate, aș dori să intervin la următorul punct de până de zi care vizează petiția. Bun. Atunci, doamna Iana Tumpină. Mulțumesc, doamnă președinte. Sincer, nu vreau să fiu neapărat prima. Credeam că dacă cineva ar putea spune o prostie, aș putea și eu să intervin, altfel nu. Însă, oricum, mulțumesc pentru prezentări, au fost foarte interesante, am multe observații. Iar din moment ce sunt doar șase eurodeputați în sală, poate mai târziu voi mai avea ocazia să mai intervin. Nu știu de ce niciunul dintre dumneavoastră nu a menționat câteva lucruri, și anume, numărul mare al cetățenilor ruși din Estonia și apoi, dacă vorbim de numărul um, necetățenilor care este tot mai redus, n-ați menționat motivele. Primul este decesul, apoi al doilea este pașaportul rusesc și de-abia în al treilea rând vorbim despre naturalizare. Apoi, în ceea ce privește Uniunea Europeană și unitatea europeană, nu știu dacă e foarte înțelept să existe un număr atât de mare de cetățeni uh, ruși direct la granița Uniunii Europene. Știu însă că astăzi, chiar anul acesta de altfel, oamenii încă mai își doresc cetățenie rusească, o obțin foarte ușor, căci nu își doresc uh, să aibă celălalt uh, pașaport. Apoi n-ați mai menționat un al treilea aspect și nu știu de ce, Poate l-ați amintit doar o jumătate de propoziție și anume că înainte ca Estonia să adere la Uniunea Europeană, au existat multe recomandări din partea unor organisme internaționale de rezolvare a ă, problemei. Iar acum ă, primim o recomandare dată la 2 ani. Și, de fapt, n-am atins un procent mare din aceste recomandări. Care e părerea noastră despre asta? Niciunul dintre dumneavoastră, iar nu știu de ce, nu a menționat un alt grup ă, etnic din Estonia, un alt grup al, uh, de populație și anume să nu uităm, Estonia a oferit cetățenii doar celor care au avut cetățenia înainte de război um, și descendenților lor, ci și um, rezidenților uh, din Estonia. Mama mea nu a uh, vorbit niciodată limba, s-a născut în Rusia, trăia în Estonia, nimeni nu a întrebat unde a fost în perioada ocupației și a obținut actele ușor. Uh, Pur și simplu nu este adevărat ceea ce ați afirmat că necetățenii pot să aibă drept la liberă circulație. Nu, nu pot să facă asta. Nu există liberă circulație a lucrătorilor, nu există liberă circulație a serviciilor. Chiar dacă uh, nu sunt cetățean și am o mică afacere uh, în uh, Estonia, pot să mut uh, afacerea oriunde în Europa, dar eu, ca persoană, nu pot să o fac, pot doar să lucrez 90 de zile într-un alt stat al Uniunii Europene. Deci nu există liberă circulație pentru non-cetățeni. Aș dori să vă rog de să comentați aceste aspecte. Atunci când strângeți întrebări, spune doamna uh, președinte, să știți că veți putea să răspundeți la ele un câte uh, una. Dimitrofanovs. Îmi cer scuze pentru pronunție, spune doamna președinte. Nu, e în regulă. Mitrofanov. În uh, letonă se termină în S. Uh, mulțumesc pentru aceste prezentări excelente. Firește pentru noi, cei trei membri din uh, statele baltice, care reprezentăm minorități etnice pe vorbitorii de rusă, această informație nu este una nouă. Uh, știm cu toții foarte bine despre ce vorbim, uh, însă sper că pentru restul participanților la uh, acest seminar ar fi util de știut toate acestea. Am auzit un cuvânt în ultima prezentare a doamnei Di Grigorio, Când însă a spus că atitudinea față de necetățeni și față de uh, naturalizare este privită ca un fel de pedeapsă uh, pentru uh, vorbitori de rusă și pentru cei care au făcut parte din Uniunea Sovietică, însă mi se pare abordarea simplificată, căci trebuie să analizăm nu doar această relație cu cetățenia, ci și Um, situația complicată a celorlalte drepturi um, pentru uh, comunitatea rusofonă din uh, aceste state și mă refer uh, la recentele evoluții ale politicii de stat cu privire la școlile minorităților. Ce s-a întâmplat în ultimii 27 de ani a fost uh, că, într-o anumită măsură, totul a fost perceput uh, ca pe uh, o pedeapsă pentru opresiunea regimului stalinist din anii sovietici. Prin urmare, au fost lipsiți de posibilități și de drepturi rusofonii odată cu 1991. E clar o formă de pedeapsă. E până la urmă și o luptă pentru resurse. Cred că în anii 90 s-a vorbit despre uh, politizarea proprietății, iar principalul obiectiv era să excludem pe rusofon din acest uh, proces. Acum există și o luptă pentru resurse, pentru serviciile publice, servicii oferite de stat, iar rusofonii nu au dreptul de a învăța nici măcar în limba maternă. Deci e din ce în ce mai greu să aibă acces la o bună educație și să concureze pe temeiuri de egalitate cu um, etnicii uh, letoni și după care să aibă firește acces la o carieră în domeniul public. Deci acest proces ar trebui examinat uh, în detaliu că este complex. Apoi, nu am înțeles uh, care sunt uh, deciziile juridice și politice pentru această uh, problemă a apatrizilor, care este o problemă în masă. Ce ar putea să facă în acest caz uh, Um, Uniunea Europeană pentru că autoritățile din ambele state să rezolve această problemă în viitorul apropiat, pentru că puteți um, vedea că uh, cei trei reprezentanți ai minorităților din statele baltice sunt uh, aici și um, vi se adresează, deși nu văd niciun alt uh, coleg care să fie interesat de această conversație, pentru că pentru ei este foarte clar Eh, doamna președinte, vă rog, ajungeți la o întrebare. Nu, nu am o întrebare, e um, un comentariu pe care îl făceam, dar întrebarea mea este care ar putea fi soluția pentru această problemă din perspectivă juridică și uh, practică. Mulțumesc. Domnul Mamechens, mulțumesc uh, experților pentru aceste prezentări excelente. Am trei întrebări, una pentru fiecare expert. Prima, pentru doamna Thompson. Uh, mulți cetățeni care nu au cetățenie s-au născut în această țară și trăiesc acolo de sute de ani. Uh, până recent nu s-au putut ca aceste persoane să voteze la alegeri. Acum vorbim despre un procent de 12% acestor persoane în Letonia. În 2017 vorbeam de 23.000 de persoane. Și marea parte a acestui grup sunt uh, pensionari. Deci rata naturalizării în Letonia în prim, este de mai puțin de 1000 de persoane pe uh, an, deci problema va fi rezolvată doar demografic. Iar atunci când Letonia a fost țară candidată, autoritățile Letonia au promis autoritățile europene că problema necetățenilor va fi rezolvată după ce Letonia va deveni membru al Uniunii Europene, asta într-o perioadă scurtă de timp. Însă după 14 ani nimeni nu și-a mai făcut iluzii că această problemă va fi rezolvată în viitorul apropiat. Apoi, întrebarea mea cum vedeți uh, o soluționare a problemei a uh, non-cetățenilor din Letonia? Apoi, a doua întrebare se adresează domnului, uh, domnului Paparinskis. Uh, Dumneavoastră știți mai bine decât mine că în 1995 Letonia a adoptat o lege legată de uh, statutul uh, foștilor cetățeni ai URSS care nu sunt uh, cetățeni ai uh, Letoniei și uh, statutul necetățenilor. Uh, Uniunea Sovietică s-a prăbușit, dar în uh, țara mea, în uh, Letonia, încă mai sunt copii care s-au născut în uh, familii uh, rusești, aceștia încă mai sunt cetățeni ai fostei Uniuni Sovietice, deci continuăm practic să producem cetățenii ai fostei URSS. În 2016, Comisia ONU pentru Drepturile Copilului a adus în discuție aceste preocupări, spunând că copiii în această situație, în conformitate cu legea letonă, nu primesc automat cetățenia, așa cum se întâmplă cu copiii născuți în Letonia uh, din uh, părinți care nu au cetățenie letonă. Întrebarea mea este ce ar putea să facă Uniunea Europeană juridic sau politic pentru a rezolva această problemă a noilor cetățeni ai URSS. Și apoi, ultima întrebare pentru doamna Di Grigorio. Dumneavoastră comparați trei situații în trei state baltice diferite. Analiza dumneavoastră a fost destul de bună. Însă, după cum știți, Lituania Uh, a ales propria sa cale și a oferit automat cetățenie tuturor cetățenilor uh, foste republici sovietice uh, a Letoniei, a Lituaniei, mă scuzați. Avem un uh, coleg uh, de origine uh, rusă care a ajuns în Lituania în ianuarie 1990, iar în martie 1990, când Lituania și-a declarat independența, chiar și prietenul meu, Frospaschi, a devenit cetățenia în mod automat. Întrebarea mea este de ce s-a optat pentru această soluție politică, de ce a fost ea posibilă în Lituania, dar nu și în Letonia și Estonia la începutul anilor 90. Și încă o dată mulțumesc pentru prezentări. Mulțumesc. Nu mai e altcineva decât dumneavoastră, dacă doriți să suplimentați întrebările. Aveți cuvântul. Sincer, aș dori să adresez această întrebare numele asistentului meu care nu poate vorbi. Ea este non-cetățean în Letonia. Acum, din fericire, trește în Olanda și are o altă cetățenie. Însă, ea este uh, și avocat, eu nu sunt, iar întrebarea este pentru domnul Paparinski. Sunt documentul dumneavoastră spuneți că nu sunteți de acord uh, că non-cetățenii au fost uh, tratați uh, ca și cetățenii ai Uniunii Europene, pentru că asta e ceva inconsecvent cu practicile anterioare. Cazul Rotman, care a fost rezolvat, deja trata chestiuni de acest gen. Iar acum probleme legate de cetățenie pot uh, cel puțin uh, să uh, intre în competența Uniunii Europene. Mulțumesc. like to take the floor? Ar dori cineva să mai ia cuvântul? Mr. Pabrix, please go ahead. Thank you, madam. I was carefully listening on screen um, the debate. Următorul vorbitor. Ascultam dezbaterea și pe cei trei experți și pot să spun că ei mi s-au părut foarte profesioniști. Din această perspectivă, am niște comentarii legate de perioada în care încă mai învățam și predam uh, chestiuni care țin de naționalitate. Firește, putem dezbate în detaliu multe subiecte care țin de drepturile minorităților, drepturile cetățenești, uh, pentru că nu există nicio țară care să fie perfectă, iar provocări apar de fiecare dată. Însă dacă e vorba de chestiunea statelor baltice și aceasta, mai ales uh, pentru că discutăm despre asta aici, pot să spun că din multe perspective, după părerea mea, statele uh, baltice uh, se află în uh, linia întâi a luptei pentru drepturile minorităților. Dacă e să ne uităm puțin la standarde europene, e bine. Pot să menționez aici și câteva minorități care pot să aibă acces la educație până la un anumit nivel în școală, în propria limbă, pot să-și folosească uh, limba în uh, mass media și așa mai departe, chestiuni care de altfel nu există în multe state. Apoi, se mai uh, pune problema unor minorități sau unor reprezentanți a unor minorități care se întreabă dacă asta este suficient sau nu. Să nu uităm însă esența. De ce uh, a apărut de fapt această problemă? Pot să spun că în general, aceasta nu este o discuție legată de câte drepturi au minoritățile în diverse state, pentru că aici statele baltice pot să facă uh, față concurenței unor state precum Franța sau Germania. Însă vorbim despre altceva, despre un subiect mult mai important pentru aceste state baltice. Este vorba despre pur și simplu existență. Și, din păcate, pentru unii dintre colegi există această legătură între uh, Uh, non-cetățeni sau minorități, care sunt până la urmă categorii diferite, pentru că etnicii ruși care au fost cetățeni ai Letoniei sau Estoniei de dinainte de război, deci de dinainte de ocupația de către Uniunea Sovietică, e bine, aceștia au primit automat cetățenia. fără să fie vreodată întrebați dacă știu letonă sau uh, altceva. Pur și simplu au primit această cetățenie. Procesul de naturalizare se aplică însă doar celor care au venit în timpul uh, ocupației, când aceste state nu-și mai controlau propriul teritoriu. Domnul Paparinski a menționat acest lucru. Putem discuta drepturi naționale și așa mai departe, dar, uh, până la urmă, tot acestea ține dreptul suveran al statelor. Ceea ce vreau eu să spun este următorul lucru. Dacă suntem de acord cu cei care uh, susțin această uh, petiție, pentru că nu sunt uh, oameni doar preocupați de aceste uh, state, Pot să intervin pentru o secundă, spune doamna președinte. Acum, practic, adresăm întrebări legate de prezentări și apoi, peste câteva minute, vom putea reveni la petiția uh, 747. Deci încercați să nu aduceți în discuție subiectul acum. Da, întrebarea este foarte scurtă. Oare puteți să mai spuneți o dată sau să mai confirmați o dată faptul că dacă sunteți de acord cu acest, uh, acești petiționari, practic sunteți de acord și cu faptul că statele baltice nu au fost ocupate de Uniunea Sovietică. Mulțumesc. That is a, that is a strong statement. Is there a... Ce declarație puternică. Mai e cineva care vrea să intervină? Urmas? Domnul Pet. Mulțumesc. Dacă e sesiunea de întrebări, iată și întrebarea mea. Ar fi oare util și ar fi o potențială soluție să vedem ce se întâmplă cu acei 161.000 de oameni din Estonia care în ultimii 27 de ani de la restabilirea independenței Estoniei au susținut examene de naturalizare, inclusiv cu teste de limbă. Ei sunt estonieni cu drepturi de pline acum, fără nicio problemă. Exemple pozitive, deci. Până la urmă, fiecare om ar trebui, ca în 27 de ani, să fie capabil să învețe măcar o limbă, oricare ar fi aia. Deci asta e întrebarea. Ține de motivare, nu? Și chiar și așa, titlul de astăzi, de non, cu non-cetățeni, nu este corect, fiindcă toți acești oameni au posibilitatea și dreptul să ceară cetățenie și să și obțină asta dacă întrunesc criteriile. Și de aceea ar fi mai nimerit să numim uh, aceste persoane ca fiind oameni cu cetățenie neidentificată. Suntem în inima Uniunii Europene aici. Oare n-ar trebui să vedem care este experiența altor state europene unde e posibilitatea să iei cetățenie fără să cunoști limba statului respectiv? În câte state se întâmplă asta? Care este istoria țării respective unde e posibil așa ceva? Și apoi, acolo unde există rețele perfect susținute de stat, cu, de școli, care predau în limbi neoficiale. Ce se întâmplă? Există rețele în Germania de școli subvenționate pe deplin uh, pentru limba turcă. La fel, există în Belgia pentru școli uh, sponsorizate de stat în limba arabă. Deci, cum comentați asta făcând o comparație cu alte state membre? Dorința mea modestă ar fi ca Parlamentul European și alte instituții europene să nu scadă motivația acestor persoane, ci invers, să încurajeze aceste persoane să ceară cetățenie, să învețe letonă sau estonă, ca să se rezolve problema, să devină cetățeni pe deplin europeni, estonieni sau letoni și așa mai departe. Să nu mai folosim acest subiect, să facem politică. Thank you very much. Iana. Mulțumim. Iana, o întrebare suplimentară? Nu o întrebare neapărat. Voiam uh, să vorbesc uh, cu uh, domnul Pambrix. Mama mea e rusă, rusaică. Eu m-am născut în Estonia, dar a trebuit să... Dar, da, sunt cetățean eston și de aceea sunt aici. Really the time for personal testimonies anymore. Fiindcă am trecut testul de naturalizare. Bine, dau acum cuvântul celor din sală. Au fost adresate câteva întrebări, dar haideți în sens invers. Mulțumesc foarte mult. Întrebările au fost foarte interesante. În primul rând, eu sunt expert juridic. Nu mă bag în politică. Nu o să răspund la întrebări politice, dar uh, mă voi referi la faptul că majoritatea uh, fostelor republici din URSS au adoptat o decizie de a oferi cetățenie resortisanților care fac dovada unui număr de ani de reședință, în anumite condiții. De ce? Cu excepția Estoniei și Letoniei, procentajul rusofonilor, și insist să-i numesc rusofoni, persoanele care vorbesc limba rusă. Deci procentajul nu era atât de ridicat, ca să pună probleme demografice. E o problemă demografică, în primul rând, când se ia decizia la nivel parlamentar. Iar în ceea ce privește rolul UE sau al Parlamentului, din câte știu eu, Consiliul Europei este cel care e principalul actor de apărare. Poate ar fi mai nimerit ca discuția să se poarte acolo, într-un alt mediu. Să insistăm pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, să cerem o soluție, măcar la problema lingvistică sau măcar la problema legată de educație. Apoi e vorba de succesiunea uh, statelor în uh, legislația internațională. Se spune că se oferă cetățenie automat cetățenilor fostului stat. Dar, aici, nu e vorba neapărat de recunoașterea fostului statut al URSS. E vorba de statele de dinainte de 1980. Nu știu dacă am reușit să răspund cu această explicație. Vă mulțumesc oricum. Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare că mi-au fost adresate trei întrebări, le iau pe rând. Prima întrebare a fost uh, mai amplă, celelalte două au fost mai bine uh, țintite. Deci prima întrebare în sens amplu și parafrazat se referea la ce e de făcut cu privire la populația de non-cetățeni. Am pregătit raportul și mi s-a părut că, în general, comunitatea internațională mușmută atenția de la statut înspre anumite drepturi și obligații. Adică, ne uităm la ce se întâmplă la ONU, la Consiliul European al Drepturilor Omului, la cum comentează statele, uh, atât vocile critice față de statut, atât și, atât și cele necritice, și ne uităm un pic la interfețele care există la drepturi și obligații și la consensul care e. Și mi se pare că așa se realizează lucrurile în modul cel mai productiv. Pentru mine, din, a rezultat o, o concluzie importantă din cazul Andreev. Sunt foarte multe suprapuneri la nivelul drepturilor omului de respectat. Apar foarte multe convenții, uh, Convenția pentru minorități, uh, Curtea um, pentru drepturile omului. Deci multe foruri sunt uh, implicate în analizarea problemei. Plus că trebuie să discutăm uh, despre toate aceste chestiuni în termen de drepturi și obligații, nu neapărat în termen de statut. Iar domnul Mamichis m-a întrebat și despre situația copiilor născuți în acest statut de non-cetățeni. Pe bună dreptate a spus că aici trebuie avut în vedere dreptul copilului E o dezbatere politică despre asta la ora actuală? Președintele nostru a făcut o propunere similară în septembrie, dar nu s-a bucurat de un succes până acum. Sau poate vorbesc în calitate de academician britanic să iei totul pragmatic, subiect cu subiect. Poate că și așa se poate rezolva această problemă. Și apoi mi-a fost atras atenția către nota de subsol 17. Dacă situația s-a schimbat față de 2015. Nu, nu mi se pare. Punctul de pornire e reprezentat în continuare de articolele 9 și 10 din Tratatul pentru UE. Lucrurile n-au fost schimbate, merg în continuare mână în mână. Cetățenia națională, cea europeană, drepturile de vot adesea merg mână în mână, dar nu a fost adăugat nimic uh, dezbaterii. Și oricum felicitări că ați identificat cu atâta precizie nota aceea de subsol, probabil asistentul dumneavoastră. Mulțumesc. Au fost ridicate numeroase probleme interesante. Vreau să mă refer la câteva dintre ele. Ați spus că sunt atâtea și atâtea probleme și că nu le-am menționat pe toate. Da, foarte multe. Să analizez un lucru mărunt și apoi unul mai amplu. În primul rând, de ce se face naturalizarea? Mortalitatea și apoi acceptarea uh, altor categorii și apoi naturalizarea. Aceasta este dinamica demografică. Ea evoluează foarte încet și merge în favoarea ideii că trebuie să existe mai mulți cetățeni. Dar procesul este unul lent. În termen general, mi se pare că tratăm uh, problema ca fiind una pur juridică. Ce scuze, e domeniul dumneavoastră de aplicare. Cum intervine schimbarea? Asta e întrebarea. Sunt și probleme uh, uh, sociale. Function, how, how is belonging to society. Despre ce înseamnă să fii parte a societății, despre de ce unii se simt încurajați să se naturalizeze, în timp ce alții nu. E schimbarea socială și apoi e cea juridică. Uneori apare schimbarea juridică și după aceea cea socială. Adică se dă o lege nouă și oamenii se gândesc, da, ok, de ce nu? Să nu pierdem din vedere un aspect important. E o discuție socială care trebuie purtată la nivel nivelul societăților, să vedem unde ne poziționăm ca societate și cum uh, privim istoria. Cum am ajuns unde suntem? Într-o situație dificilă și încotro ne îndreptăm. Ca soluție, unii m-au întrebat care este soluția. Nu știu, am rezolvat problema dacă am fi cu toții cetățeni? Nu sunt sigură că asta e soluția. Sunt probleme sau mă rog, ar fi poate mai puține probleme, dar nu toate ar fi rezolvate. Și să știți că nu rezolv problema așa cu una, cu două, făcându-i pe toți cetățeni. Excelent, spune președinta. A sosit uh, momentul uh, să vă mulțumesc, doamna Tomsman, domnul Paparinskis, doamna profesor Di Gregorio. Mulțumim foarte mult pentru prezentări. Sunteți uh, bineveniți să Rămâneți alături de noi până la sfârșit, puteți proceda cum uh, doriți, puteți să o petreceți restul după amiezei după bunul plac. Noi vă mulțumim pentru contribuția la această dezbatere foarte, foarte dificilă. Prezentările dumneavoastră, dumneavoastră au fost extrem de prețioase. Dragi colegi, văd că se adună oameni mai mulți în sală. A sosit momentul să discutăm despre subiectul 23 de pe ordinea de zi, petiția din 2016, 747, a lui Serghei Stepanov, um, resortisant al statului Estonia, are 19.552 de semnături. E vorba de drepturile politice și electorale ale resortisanților estonieni și letoni care nu sunt cetățeni UE. Petiționarul nu e, dar există un, reprezent, un reprezentant, domnul Kaol Kender, căruia îi dau cuvântul preț de 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt un pic disperat. Adică, într-un fel, mă bucură faptul că dezbaterea aceasta se desfășoară acum. Problema apatrizilor este mult mai gravă decât se vede de aici. Când nu ai niciun drept, ești o țintă a sistemului uh, de justiție penală. Peste tot sunt rusofoni, <clears throat> peste tot sunt non-cetățeni cu uh, cetățenie rusă. Închisoare. Mi se pare că e o catastrofă umanitară și ea persistă. Aceste persoane, fără drepturi politice, pot, pot uh, fi ținta uh, discriminării pe motive de etnie. Eu nu prea am speranță să apară o vreo schimbare. Am ascultat toate aceste prezentări, dar chiar nu au mers până în miezul problemei. Naționaliștii vor să se compare cu alte state, dar niciodată Estonia nu se compară cu Finlanda, unde, de exemplu, există o mică minoritate suedeză, cu drepturi protejate. Mm, și nu, nu sunt suprareprezentați în da. Uh, centre de detenție nu sunt ținta acțiunilor uh, penale, uh, se predă finlandeza, limba lor, mă scuzați, în școlile din Finlanda și așa mai departe. Sunt oameni care se simt acasă. Așa ar trebui să fie și în țara din care vin eu. Dar la noi nu există marja politică de a purta această discuție. E așa, un drum cu sens unic, merge înspre nimic și uh, ritmul demografic uh, merge cumva în contra noastră. Toată lumea dispare, toți ingrații aceștia uh, de non-cetățeni, este cel mai toxic subiect care există în Estonia la ora actuală. De fapt, estonicii, mă scuzați, estonienii sunt oameni buni, și își amintesc când s-a făcut uh, presiune asupra lor, când erau obligați să învețe mai multă rusă, fără acordul lor. Asta se, ni se întâmplă nou acum. Cumva ni se inoculează că dacă vrem să fim oameni buni, trebuie să studiem estonă de, de la grădiniță. Da. Suntem un stat etnic. Și avem dreptul să facem asta. Și nu știu, poate e o idee absurdă, dar uh, ce se întâmplă cu ideea de cetățenie europeană? Așa cum a existat o cetățenie sovietică în trecut. Să lăsăm uh, la o parte dezbaterile acestea toxice, naționale. Ar fi chiar minunat, dar uh, nu văd să se întâmple asta. Ar fi bine să am pașaport european, cetățenie europeană, fiindcă eu, unul, nu mai vreau să particip la această dezbatere fără sorți de izbândă. Cu ce a fost pe vremea când a, a fost Hitler și Stalin a ocupat teritorii și să pornească totul de acolo încoace. Eu nu vreau această dezbatere pentru copiii mei. Mulți spun că este o chestiune de securitate, de care ține existența Estoniei sau a Letoniei. Când aud o asemenea dezbatere, mă oripilez. Sunt lucruri uh, grele de digerat, uh, greu de digerat pentru mine. Sunt greșeli care au fost comise în istorie când s-a considerat că anumite grupuri de cetățeni sunt o amenințare la adresa securității altora, e oribil ca aceste tendințe să continue. Eu sper să se poată face ceva. În SUA, știți cum a fost regula? No taxation without representation, nu impozitare fără reprezentare. Noi suntem fără reprezentare de 27 de ani. Poate că a sosit uh, timpul să existe reprezentare la nivel european, fiindcă subiectul a crescut în toxicitate. Până să primească acești oameni cetățenie uh, estonă, vor dispărea de pe fața pământului. Vă atrag atenția asupra faptului că n-ați vorbit mult despre petiție. Dar toți uh, colegii au acces prin intranet la textul petiției, mai e și rezumatul care a, fost, care a circulat în scris. Comisia are acum cuvântul. Ce părere aveți? Thank you very much, uh, Chair. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Petiționarul a contestat uh, lipsa drepturilor electorale pentru necetățenii rezidenți în Estonia și Letonia. În perspectiva Comisiei, ca regulă generală, chestiunile electorale țin de competența fiecărui stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii Europene. Acesta stipulează câteva drepturi electorale pentru cetățenii Uniunii, mai ales la alegerile ele europene. Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că membrii Parlamentului European vor fi aleși pentru 5 ani prin sufragiu universal direct într-un vot secret și liber. Și mm, în uh, legea din 1976 privind alegerile uh, parlamentare se dispune că uh, dispoziții naționale se vor aplica în fiecare stat membru. Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că Parlamentul European va fi uh, format din reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene, care sunt reprezentați direct la nivel uh, european în Parlamentul European. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 22, alineatul 2, ne spune drepturi ale cetățenilor de mobilitate. Cetățenii care nu sunt uh, cetățenii au dreptul să Uh, candideze și să participe la alegerile pentru Parlamentul European în statele membre unde își au reședința, la fel ca și cetățenii acelui stat gazdă. Uh, și ce a lămurit, am lămurit un pic uh, această chestiune, mai ales cazul Spania împotriva Legatului Unit, atunci Curtea s-a pronunțat că, deși în dreptul Uniunii Europene se stipulează dreptul electoral pentru cetățenii Uniunii Europene, nu împiedică um, statele membre să extindă drepturile electorale dincolo de cetățenii lor. ceea ce înseamnă că statele membre sunt competente să definească componența electoratului, iar statele membre fac acest lucru. Lei case del vin, Într-o cauză mai recentă, Delvin, Curtea a lămurit de asemenea că atunci când statele membre definesc persoanele care au dreptul de a-și exercita dreptul la vot în uh, alegerile europene, trebuie să-și exercite competența în conformitate cu dreptul Uniunii Europene. În uh, punctul de vedere al uh, Comisiei, decizia autorităților letone și estone de a nu extinde dreptul de a vota la alegerile europene la populația ne Eh, cetățean nu pune probleme de discriminare în, pe temeie de naționalitate în, temei, în, uh, în înțelesul dreptului european. Comisia este la curent um, mm, cu situația aceasta, că este foarte sensibilă și din acest punct de vedere poate că ar fi uh, relevant să menționăm că statele membre trebuie să intervină să reducă numărul de apatrizi prin um, dobândirea cetățeniei unui stat membru. Și în acest sens aș menționa scrisoarea trimisă de către vice, prin vicepreședintele Franz um, Timmermans către Parlamentul European în noiembrie anul trecut, în care Comisia își confirmă angajamentul de a lucra împreună cu Parlamentul Mă scuzați, am senzația că se țin ședințe bilaterale bilateral în sala de ședință. Nu pot accepta acest lucru. Dacă aveți nevoie să discutați, faceți asta în afara sălii. Haideți să ascultăm comisia acum. Așa, comisia consideră că relevant uh, ar putea să fie reducerea numărului de apatrizi care ține de competențe statelor membre și uh, competența europeană este destul de limitată, însă um, Comisia dorește ca această comisie să facă măsuri în sprijinirea statelor membre pentru rezolvarea problemei apatrizilor, pentru reducerea acesteia. Și în lumina acestor um, observații, Comisia consideră că nu există motive să intervină în această petiție. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc și ne scuzați pentru tot acest deranj care are loc când oamenii uh, vin și pleacă și vorbesc între ei. Sper că nu v-au perturbat prea mult. Să dăm acum cuvântul colegilor uh, care vor să intervină pe marginea acestei petiții. Let's see. Indicate if you want to take the floor. Mr. Mitrofanovs. Domnul Mitrofanovs. Mă, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Astăzi ne trebuie sprijinul um, eurodeputaților și al uh, publicului general din Uniunea Europeană și sprijinul instituțiilor din Uniunea Europeană. Prin noi înțeleg nu doar petiționarul, nu doar uh, eurodeputații care reprezintă minoritățile din statele, membre, statele baltice, ci și cei 20.000 de rezidenți din statele baltice care au semnat această petiție. Vorbim despre o problemă care chiar există. Nu putem spune că suntem pasivi la noi în țări, uh, activiștii și ONG-urile și reprezentanții din partidele pentru minorități organizează zeci de proteste, de uh, reuniuni, suntem foarte activi în parlamentele noastre naționale, propunem zeci de amendamente la actele legislative pentru a rezolva toată problema aceasta a necetățenilor. În Letonia, în 2012 am încercat să organizăm un referendum pentru a acorda cetățenia tuturor celor care nu sunt cetățeni, însă statul ne-a interzis organizarea acestui referendum. Așa că, practic, le-a interzis cetățenilor Uniunii Europene, cetățenilor letoni să voteze în favoarea căpătării cetățeniei de către necetățeni. În 2013 am organizat uh, o mișcare a ONG-urilor numită Congresul Necetățenilor și am venit astăzi uh, la această ședință cu tricoul uh, imprimat acum 2 ani cu semnul Lăsați pe oamenii mei să voteze. Acesta a fost sloganul nostru în timpul uh, activităților acestei organizații neguvernamentale. foarte important pentru că înainte de ședința de astăzi, guvernul leton a trimis cu aceste comisii și Parlamentului în ansamblu o abordare, o provocare, pentru că a arestat pe liderul Congresului Necetățenilor, domnul Diaponec care a fost deținut și trimis la închisoare. El este cel care a fost ales de necetățeni să participe la discuțiile în cadrul uh, dialogului pașnic cu autoritățile guvernamentale. El a închisoare doar pentru că a comentat ceva pe internet. Așa că, dragi colegi, ne trebuie sprijinul dumneavoastră și uh, pe cel al Comisiei și al celorlalte instituții europene pentru a ancheta, a investiga această situație a necetățenilor și pentru a soluționa acest lucru. Doamna președinte, vă rog să vă re- re- rezumați la a, a subiect care este petiția. Subiectul este e, eh, dreptul necetățenilor. Subiectul este Petiție, avem un petiționar. Vă rog să vă limitați la conținutul petiției. Sala aceasta nu este o paradă de modă, nici o expoziție de artă. Vă rog să vă limitați la subiectul de astăzi. Domnul Mamikins, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi de un sfert de secol um, cetățeni, necetățeni din Letonia nu au dreptul de vot. Ah, este vorba de 12% din populația Letoniei. Să ne imaginăm că 12% din alt uh, stat membru ar fi exclusă în mod uh, similar. Sunt sigur că ar fi foarte multe rezoluții, reacții de la Comisie, de la SEAE și uh, îndemnul de a îmbunătăți situația. Este o situație foarte bizară și e un model de stat autoritar să se caute un punct în istorie și în funcție de acesta să se împartă populația în două, cetățeni și necetățeni care nu au drept de vot. Și apoi uh, controlul presei în ceea ce privește alegerile. Eu aș dori să vă adresez o întrebare. Dacă vă gândiți la o situație în care 12% din populație nu poate vota în niciun fel de alegere, Ah, nu vi se pare că ar fi o problemă pentru democrația europeană? E o întrebare retorică. Mulțumesc. Domnule Ceachi. Thank you very much for the floor, Madam Chair. Ladies and gentlemen, these dear friends. Mulțumesc, domnule președinte. Story, very complicated. O poveste veche, una complicată, una delicată, și motivată politic. Și, până la urmă, avem de discutat o problemă, și anume problema competenței Parlamentului European. Eu, personal, aș putea să sprijin acceptarea cetățeniei uh, uh, pentru rusofonii care nu sunt cetățeni din ambele state. Eu voi putea să susțin și uh, dreptul la vot uh, aici în Parlamentul European, dar noi nu avem competențe aici. Cum spunea Comisia, până la urmă vorbim despre competența statului membru, respectiv. Aș da, doamnă președinte, aș dori să recomand eventual un vot în legătură cu această problemă. Haideți să vedem cine va vota pentru. adică pentru închiderea acestei petiții, însă împreună cu decizia noastră de a transmite o scrisoare Comisiei Europene și guvernelor eston și leton pentru a iniția o nouă rundă de discuții în legătură cu aceste probleme, solicitându-mi în același timp o soluție. Și apoi cine va vota împotrivă, adică pentru păstrarea uh, petiției deschise, câtă vreme uh, Există aceleași uh, legături, din nou o scrisoare transmisă Comisiei Europene și uh, celor două state membre, prin care să se solicite uh, nouă rundă de discuții și apoi soluții. Avem nevoie de soluții, dar ele nu sunt de competența noastră. Putem discuta această problemă uh, curând și cred eu poate ar fi bine să votăm pentru a lua o decizie. Da, e o idee bună, spune doamna președinte. În sfârșit vine cineva cu o propunere legată de cum a putea continua. De aceea aducem și petiționarii aici pentru a găsi o cale de urmat. Mulțumesc pentru asta, domnul Mandel. Mulțumesc. Sunt de acord cu colegul meu, domnul Ciachi, pe de-a întregul de a închide petiția, dar am câteva reflexii personale. Mie mi se pare că discuția a fost mult prea încărcată de emoții. Avem uh, chestiuni importante din punct de vedere democratic și trebuie să rămânem obiectivi. Parlamentarismul este o importantă inovare, cam ca și curentul electric sau tipărirea cărților. Parlamentarismul înseamnă și faptul că oamenii din uh, state membre sau din circunscripții să fie reprezentați de noi. Cetățenii Uh, trebuie să poată vota și în această discuție mie mi se pare că este foarte important ca aceste state membre să poată hotărâ cum funcționează circumscripțiile. E principiul subsidiarității. Așa funcționează statul de drept. Iar cetățenii din Uniunea noastră sunt direct vizați. E, mi se pare că și în acest Parlament tot cetățenii trebuie reprezentați, ceea ce este corect și bine nu e vorba de faptul că se hotărăște centralist de la Bruxelles. Această diversitate, această origine multiplă din uh, statele membre este cea care definește parlamentarismul. Mulțumim, doamna Tun. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să subliniez câteva aspecte. Astăzi am auzit de la anumiți colegi că acești oameni nu sunt responsabilitatea Estonii și Letonii nu adevărat, ei sunt sub jurisdicția acestor state și au uh, legături uh, cu nicio altă țară în, în lume. Uh, Comunitatea internațională și Uniunea Europeană pare că acceptă acest statut. Nu e adevărat, acest statut nu este normal. Dreptul internațional luptă împotriva acestui fenomen și organizații uh, reprezentant, uh, uh, internaționale uh, și convenții internaționale sunt în mod repetat ignorate de aceste state. Apoi se spune că oamenii nu sunt interesați să obțină cetățenia estonă. Uh, deci, până la urmă, e vorba de struguri care sunt acri. Uh, dacă nu poți obține ceva, găsești mii de motive pentru care, de fapt, să spui că nu-ți dorești acel lucru. Spui, nu voi obține uh, cine știe ce progrese în engleză, nu-i problemă, nu-mi place engleza, o să învăț franceză. Lucrurile stau de fapt exact pe dos. Apoi uh, sunt obstacole pentru apatrizi uh, că se spune că nu sunt uh, um, obstacole pentru a apatrii să obțină cetățenie, dar nu este adevărat, uh, pentru că limbajul este o problemă, fără limbă nu poți trece testele și statisticile spun că pentru majoritatea apatrizilor aceste teste reprezintă un obstacol de netrecut. Doar o mie și ceva de persoane reușesc să treacă aceste examene, mm, alții nu, nu reușesc. Apoi, drepturile de vot nu sunt o chestiune europeană, se spune. Nu, deocamdată avem de face și cu alegeri europene și multe locuri din Parlament sunt acordate uh, statelor în funcție de numărul populației, nu de numărul cetățenilor. Dacă ne uităm puțin la Letonia, are 8 locuri în Parlamentul European, dar uh, nu au așa de mulți cetățeni pentru 8 locuri. O altă soluție ar fi să se renunțe la aceste locuri. Și apoi încă ceva la care a făcut uh, referire și colegul Kendall. Dânsul este cetățen eston, este și scriitor eston, nu este uh, vorbitor de rusă. Apoi noi plătim taxe. Plătim taxe deja de 15 uh, ani în Europeană, acești oameni plătesc deci taxe mm, pentru un european, dar nu sunt reprezentați de ea. Și apoi statele membre care, uh, statul care își susține acești uh, cetățeni este Rusia, ceea ce nu e bine. S-a spus de asemenea că diferența uh, de drepturi motivează pe apatrii să se naturalizeze. E adevărat, drepturile sunt importante pentru legitimitatea de- democratică. Cetățenii trebuie să se aparte la viața comunității. Dacă nu, există un risc. Și aș dori, doamnă președinte, să-mi permiteți să vă arăt un mic uh, clip de două minute pentru o chestiune în legătură cu care nu pot să mă exprim în mod deschis. Nu știu sigur dacă îi voi convinge pe cei care ne-au ascultat dezbaterea, care au intrat uh, uh târziu uh, uh, ca niște soldați știind exact ce butoane să apese. Dar nu vreau să încerc să îi convin, ci vreau doar să prezint un mic uh, videoclip. Doamna președinte, nu cred că ar fi corect să vă permit să faceți asta câtă vreme uh, alții nu reușesc să o facă. Îmi pare rău, uh, Cecilia, am cerut asta, am primit acordul secretariatului, am vorbit despre asta în cadrul grupului, dacă ți amintești, Doamna președinte, eu am privilegiu să prezidez această comisie și în acest moment pot să spun că nu mai avem timp și cred că există și alți colegi care ar dori de asemenea să ne prezinte videoclipuri. Am văzut uh, exemple similare și anterior. Mie nu prea îmi plac chestiile astea. Cred că trebuie să ne limităm la petiție, la conținutul acesteia și să trecem mai departe. Iar acum suntem aici pentru a discuta ce să facem cu această petiție. Deocamdată am avut doar o contribuție care să-mi spună în ce direcție a trebuit să mergem. Iar acum îi dăm cuvântul domnului Pavlix. Intervenție. Mai întâi aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că a petrecut uh, timp discutând această petiție. Cred că organizarea acestui atelier a fost o idee foarte bună. Am auzit uh, niște comentarii competente la acest atelier și uh, Uh, cred că a sosit uh, vremea ca acum să încheiem uh, acest subiect. Eu cred că cea mai bună cale de urmat pentru comisie ar fi ca pur și simplu să votăm pentru închiderea acestei petiții în acest moment pentru că uh, am, pier- am pierdut mult timp uh, discutând aceste chestiuni uh, și cred că toată lumea care dorea să înțeleagă problemele uh, non-cetățenilor și uh, acestor state a putut înțelege ideea, deci ideea mea ar fi pur și simplu să votăm pentru închiderea acestei petiții. Mulțumesc foarte mult, doamna Cabezon Ruiz. Muy rápido. El tema de, este, de estos ciudadanos. Foarte pe scurt această, acest subiect a tot apărut în uh, petiția, în Comisia pentru Comisie. Este un subiect uh, complicat, care chiar împarte grupul în două. Dar eu aș vrea ca cetățeanul să fie în centru. Despre asta este vorba. Vorbim despre drepturi fundamentale. Să avem o poziție fermă și să nu ne înșelăm ar fi greu, dar dacă vorbim despre cetățenie, probabil că vom găsi soluția la ultima extindere, bineînțeles că mereu au fost uh, imperfecțiuni, dar aici este vorba de cetățeni, de faptul că nu există competență. Mie nu mi-e foarte clar că nici diplomația, diplomația europeană nu poate să intervină um, dar cred că o să o închidă. Eu zic să o deschidem um, și să facem această muncă diplomatică pe care și uh, Uniunea Europeană poate să o facă și să găsim cumva o soluție pentru acești cetățeni. Thank you very much. Mrs. Kuneva. Mulțumesc, doamna Cuneva. Mulțumesc. S-a făcut o propunere după care aș vrea și eu să fac o propunere. Nu... Ne scuzați, există o problemă tehnică. Cât privește Comisia Libe, avem colegi specializați cu care putem să discutăm pe fond Se poate face propagandă, însă este foarte important să nu excludem 12% uh, din populația țării. Sunt uh, unii care în acest caz uh, sunt uh, educați, dar nu reușesc să învețe limba, nu sunt asimilați în aceste state, dar nu putem să lăsăm situația așa cum este. Cazul acesta este extrem în Uniunea Europeană. 12% din populație e procentul despre care discutăm în aceste state. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Jimenez Veseril. No, sorry, sorry, I didn't. I, I, I was talking to, to Rosa. Mr. Pet. Mă scuzați, domnul Pet, spune doamna președinte. Mulțumesc. Nu știu de ce nu vorbim despre aceste 161 de mii de persoane doar în Estonia, care în ultimii 27 de ani au învățat estona uh, au trecut și examenul și sunt uh, cetățeni estoni și europeni uh, până la capăt. Cred că fiecare persoană, în 27 de ani cât au trecut de la restabilirea independenței Letoniei și Estoniei, pot să învețe cel puțin o limbă, adică limba țării în care trăiesc în mod permanent. Deci, vă rog, stimați colegi, înțelegeți că până la urmă vorbim despre motivația de a aplica pentru cetățenie uh, pentru că toate aceste persoane au posibilitatea de a obține cetățenie estonă și letonă dacă uh, trec acest test și dacă știu limba statului în care trăiesc în mod permanent. Cred că în majoritatea statelor dumneavoastră situația este la fel. Dacă cineva dorește cetățenia țării dumneavoastră, atunci ar trebui să știe ceva în legătură cu limba țării dumneavoastră, în legătură cu instituțiile și așa mai departe. Deci, din această perspectivă, Estonia și Letonia nu sunt diferite. 161.000 de persoane au reușit și nu au avut niciun fel de problemă. Iar acum pierdem vremea cu cei care n-au motivația de a învăța limba acestor stări. De exemplu, acum câțiva ani, când Rusia s-a hotărât să nu mai uh, perceapă, să nu mai ceară vize celor cu cetățenie neidentificată, atunci numărul celor care au cerut uh, cetățenia a scăzut, pentru că au pierdut o parte din motivație. Acum pot să călătorească cu uh, acest document pentru care nu e nevoie de viză în Rusia, dar letonii nu pot pentru că au nevoie de viză o chestiune birocratică și costisitoare. Deci atunci când se iau decizii foarte importante, trebuie să ne uităm uh, mai îndeaproape și la problema reală. Până la urmă vorbim despre o chestiune de politică internă din Letonia și Estonia, care din păcate uh, se prezintă aici, și care, până la urmă, nu ține de răspunderea Uniunii Europene, pentru că vă imaginați, dacă faceți un precedent cu această problemă, e bine, data viitoare uh, veți vedea că veți avea foarte multe probleme din fiecare stat membru al Uniunii Europene care nu țin de competența și obligația Uniunii Europene. Cred că trebuie să găsim mereu un echilibru între obligațiile europene și uh, cele uh, naționale. Iar aici cred că ar trebui să uh, rezolvăm problema pentru că nu vorbim despre apatrizi în sensul clasic al cuvântului, cu toți au dreptul uh, să obțină cetățenia dacă fac efortul de a învăța limba statului în care trăiesc pentru a putea trece acest examen. Însă, haideți să ne gândim că mai există și o altă motivație pentru care aceste persoane 27 de ani n-au reușit să o facă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Cu asta încheiem lista vorbitorilor care doreau să intervină aici. Îmi pare rău, nu pot să vă dau pentru a treia oară cuvântul, spune doamna președinte, trebuie să revenim acum la petiționar. Pentru că este în sală și așteaptă să facă comentarii finale legătură cu ceea ce s-a spus. Aveți acum ocazia de a reacționa la ceea ce ați auzit, după care vom încerca să încheiem. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Da, s-a propus uh, foarte bine un vot o, o scrisoare trimisă apoi Parlamentul, Parlamentul Național și Guvernelor. Eu unul sper să votați cu da, în așa fel încât acești oameni să aibă o voce mai puternică. E cea mai grea situație. Nimeni nu te reprezintă la nivel parlamentar și e totuși vorba de 7% din populația Estoniei. Deci, da, o idee foarte bună, un vot cu da sau nu, dar în orice caz o scrisoare către Comisia Europeană, că e o problemă ce trebuie rezolvată, și apoi scrisori către guvernele naționale. Foarte bine. Oricum, un mic pas înainte. Mulțumim foarte mult. Pentru mine a fost uh, o poziție fără precedent a dumneavoastră în calitate de petiționar iau în serios sfatul dumneavoastră. Voi supune la vot. Oricum asta a fost și intenția domnului Chucky. Și apoi nu trebuie să trimitem scrisori comisiei. Comisia este chiar aici, ea în încăpere. Dar, desigur, putem trimite o scrisoare reprezentanței permanente de la Bruxelles pentru a sublinia care a fost rezultatul votului. Iana, e un punct de procedură, oare? doream să mai fac o propunere și să cer un vot și pentru asta, dacă e posibil. Și acum s-a spus, cum a spus uh, reprezentanta Comisiei, Uniunea Europeană a trimis de mai multe ori semnale politice puternice, cum că subiectul trebuie rezolvat. Poate că, sau propun așa, să lăsăm petiția deschisă și să avem o misiune de constatare, fact-finding, nu înseamnă să intervenim în chestiuni interne, dar uh, cu siguranță am transmit un puternic mesaj politic. Mulțumesc. Da. Dar știți, nu aici se iau deciziile astea cu privire la vizitele de fact-finding. Trebuie să lansați subiectul pe lângă coordonator, coordonatorul să vină la grup și să se decidă. Dar da, e un punct uh, de care luăm notă. Și acum procedăm astfel. Trimitem scrisori clar fără doar și poate, dar trebuie acum să procedez cum a sugerat petiționarul și cum au sugerat colegii. Aș prefera un vot electronic, deci vă rog frumos, dacă cumva nu aveți cartela de vot, să ridicați mâna în loc și vom încerca să numărăm votul. Cei cu cartela de vot, vă rog să o introduceți în consola de vot. Între timp, vă atrag atenția asupra următorului fapt. De fapt, mă adresez uh, celor uh, de la departamentul de Policy Advisors. PP-ul, 9 voturi. Nici mai mult, nici mai puțin. SND, maxim 8. ECR, maxim 4. ALDE, maxim 3. Verzi, maxim 3. GUE 3. EFDD, 3 voturi de asemenea. E clar ca lumina zilei? Pentru toată lumea? Să știți dacă votați sau nu. Prea bine. Trecem la vot. Cine dorește să închidă petiția și să transmită scrisorile. Apăsați, vă rog. Verde. Cei care doriți să păstrați petiția deschisă, pe roșu. Votul s-a deschis. The vote is now open. And you raise your hand on yes or no. Acum s-a deschis votul. Și iată, SND are un vot în plus. S&D take out one of your subs... Un membru suplant al SND să renunțe. Coordonatorul sau policy advisorul hotărăște. Now it should be fine. And there are people also not voting. Mai sunt și oameni care nu votează. No, the vote is still open. You can still vote. Votul e în continuare deschis și se poate vota. Un vot în plus de la PP. No, it's fine. I have 31 cards. Acum e bine. Sunt 31 uh, de cartele de vot, dar doar 27 de persoane votează. Închid votul. We are closing the vote now. Acum închid votul. We also have to count. Trebuie să numărăm un vot? Împotrivă. A, se votează cu diferență de un vot și închidem petiția. Mulțumesc! Can I ask all members? Rog toți membrii și tot stafful care nu vor să fie prezenți la următoarea petiție să părăsească încăperea cu discreție. Restul, vă rog frumos, luați loc pentru că începem. So, now we are dealing with, with the petition, as I'm... Avem următoarea petiție 636 în numele Afaran și Foro Andalus de Pacientes în ceea ce privește sistemul de licitație pentru medicamente în comunitatea autonomă Andalusia. Petiționarul e prezent. E de fapt un coleg de-al nostru de la PP, Teresa Martin Jimenez, spune președinta. A, scuzați-mă, este o greșeală în documentele mele. Dumneavoastră sunteți președinta Afaran. Așa este. Eu sunt aici. Da. Aveți aproape același nume ca și colega noastră și de aceea v-am confundat. Îmi pare foarte rău. Minunat, spune vorbitoarea. Da, e doar o literă diferență în numele dumneavoastră. Îmi pare foarte rău. Vă dau acum cuvântul. Muchísima Da, ce coincidență. Nu, dar nu, nu suntem aceeași persoană. Mă mulțumesc că Doamnelor și domnilor uh, eurodeputați și personal al uh, Comisiei pentru Petiții, sunt uh, Maria Teresa Martit Jimenez și uh, sunt farmacistă. Se oye? Yo vengo aquí no como boticaria. Am venit aici nu ca farmacistă, ci reprezint Asociația de Pacienților din Andaluzia. Peste 500 de organizați de pacienți și care se ocupă cu apărarea poporului spaniol. Venim aici să semnalăm faptul că pacienții din Andalusia sunt discriminați față de restul pacienților um, din Spania. Bijuteria coroanei Spaniei este sistemul de sănătate, un acces uh, foarte bun la medicamente. În Spania, în toate comunitățile autonome se pot um, um, recompensa 10.000 de medicamente, dar nu și în Andalusia, pentru că avem un sistem de licitație pentru medicamente. Așa că se pot compensa doar 523 de medicamente care se licitează. Așa că e vorba de discriminarea pacientului andaluz, 8 milioane și jumătate de uh, locuitori plus toți vizitatorii aceștia se adresează securității sociale, dar se duc cu o rețetă și nu putem să compensăm, nu putem să distribuim anumite medicamente acestea. Să vă explic ce înseamnă aceste licitații. Vă dau un exemplu foarte clar pe care o să înțeleagă toată lumea, cred. Un medicament pentru reflux gastric. Se face o licitație și uh, un laborator îl câștigă omeprazolul ăsta, uh, până la urmă, este uh, singurul care poate să fie uh, prescris la 8 și jumătate de milioane de locuitori. Dar, bineînțeles că uneori sunt și alte medicamente um, care nu au capacități, um, laboratoarele nu au capacitatea necesară și practic să ajungem la deficiență. Omeprazolul. Cerem 100.000 de unități ca să facem um, alimentarea cu medicamente, aprovizionarea și nu se poate produce suficient. Uh, pentru că nu putem să găsim un, un, uh, un locuitor. Este vorba de o neaprovizionare, așa că pacienții uneori nu pot să urmeze tratamentul. Pentru că uh, mai ales la pacienții cu mai multe medicamente e foarte greu să găsești o combinație potrivită. Um, guvernul Andalusiei spune că um, de fapt, acest lucru, acest sistem se aplică la toatele, toate medicamentele. Dar dacă nu poți să prescrii decât omeprazolul acesta, e bine, de exemplu, acesta are lactoză. Sunt foarte multe persoane care sunt intolerante la această substanță. Și uh, la unui uh, ă, uh, ă, pacienți nu poate fi administrat, dar noi nu avem cu ce să schimbăm. Mai departe de ce guvernul Andaluziei organizează aceste licitații. Spun că fac economii, dar acest lucru nu se vede. De nu poți să faci economii la medicamente. Dacă în toată Spania sunt 10.000 și noi uh, facem economii, avem doar 523. Nu știu, Mm, poate că, nu știu, pe de altă parte cu economia asta fac, uh, nu știu, construiesc spitale și mai departe, dar nu se întâmplă asta. Și pacienții din Andalusia sunt discriminați față de toți ceilalți din Spania și din Europa. Eu uh, nu pot să înțeleg asta. E vorba de o sărăcie sanitară și este opinia mea ca farmacistică, pentru că uh, uh, e, noi suntem uh, singura ramură uh, care Uh, ne ocupăm de partea de medicamente și scopul nostru este să venim în întâmpinarea nevoilor pacientului furnizându-i medicamentele de care are nevoie în acel moment. Acum, după aceea, partea de securitate socială e, alt, e altceva. Medicii, bineînțeles, trebuie să se concentreze pe pacienți și pentru ca unui pacient să îi vindecăm o boală sau să-i o atenuăm, trebuie să-i administrăm medicamentul potrivit. Eu aș dori să vă cer, folosesc doi termeni. V-am dat cuvântul 5 minute. Ați folosit mult mai mult de 5 minute. Vă rugăm să încheiați. Scuze. Da, închei. Am intervenit aici să vă cerem cu toată umilința să vă spun că să lăsați deschisă această petiție pentru că vorbim despre pacienți. Dacă dumneavoastră vi se pare potrivit, vă spunem, cerem cu toată modestia să se păstreze deschisă această cerință, pentru că este singura uh, regiune unde există așa ceva. Și de asemenea să sesizați celelalte comisii uh, uh, IMCO, ENVI, pentru că, până la urmă, de exemplu, IMCO se ocupă de piața unică. Medicamentele, până la urmă, sunt mărfuri și prin această licitație se creează un monopol, pentru că se împiedică alte laboratoare să concureze. Deci să păstrați pur și simplu să lăsați această petiție deschisă. Este competența dumneavoastră, iar noi nu putem să facem decât să ne concentrăm pe pacienți. Mulțumesc! Cred că a venit vremea să ascultăm și comisia. Agnes Macie Mendes. Doamna Mendes. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt câteva observații pe care le poate face comisia cu privire la această petiție. În primul rând, în ceea ce privește lipsa de medicamente din cauza procedurilor de licitație. E bine, aici clarific un aspect. În ceea ce privește tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, statele membre au răspunderea de a defini politica de sănătate și de a vedea cum organizează și cum oferă servicii de sănătate și de îngrijire medicală. Responsabilitatea statelor membre include și gestionarea uh, serviciilor de sănătate, gestionarea resurselor. Asta înseamnă că sistemele de licitație pentru a procura uh, Uh, produse medicinale sunt lucruri care țin în întregime de competența statelor membre. Uniunea Europeană nu are competențe la capitolul servicii de sănătate, îngrijire medicală sau um, în ceea ce privește um, produsele medicale uh, care fac obiectul unor licitații. În ceea ce privește lipsa medicamentelor, înțelegem foarte bine problema. Comisia este sensibilă la acest aspect, pentru că nu e afectată doar Andalusia, ci multe alte state membre din Uniunea Europeană. Deocamdată nu avem competențe în ceea ce privește organizarea serviciilor de sănătate, dar iată încercăm să cooperăm, să oferim sprijin statelor membre pentru ca ele să facă schimb de bune practici. Ne asigurăm că sunt produse suficiente medicamente și că există o furnizare continuă noi încercăm să ajutăm statele membre să partajeze informația despre cum, de exemplu, asigură uh, un flux continuu de medicamente. În ceea ce privește a doua acuză cu privire la calitatea medicamentelor uh, care merg la licitație, clarific un aspect. E legislație europeană în ceea ce privește produsele medicamentelor medicale sunt norme foarte stricte care spun că toate produsele medicale care pot fi puse pe piață în statele membre trebuie să treacă printr-o procedură de autorizare de piață. Iar uh, această autorizație e oferită doar după o evaluare exhaustivă a eficacității, siguranței și calității. Toate produsele medicale, medicamentele generice și așa mai departe, tot ce apare pe piața europeană trece mai întâi prin autorizarea de punere pe piață, inclusiv importurile din uh, terțe state. De-a lungul anilor au apărut din ce în ce mai multe substanțe active din afara Uniunii Europene, dar iată, toate aceste produse, când ajung pe piața europeană, ele sunt însoțite de autorizare de piață, și există un control al calității lor. Uh, verificăm conținutul de lactoză, e și mm, o verificare a autorităților mm, care se face pentru a proteja sănătatea publică. Au fost menționate anumite produse, uh, pentru acestea există autorizație, deci există documentul pentru punere pe piață, este o asigurare a calității, a calității a, calității eficacității și a garantării efectului. Petiționar a făcut trimitere la uh, prescrierea medicamentului prin numirea substanței active. E o practică comună în Uniunea Europeană și e la discreția statului membru să hotărască dacă se o scrie în rețetă substanța activă sau uh, marca medicamentului. Deci farmaciile s-ar putea să uh, ofere produsul uh, generic sau produsul uh, brandului. Legislația europeană însă e clară, uh, se, se iau toate măsurile necesare pentru ca pe piață să apară medicamente de o bună calitate. Per total, doresc să reiau o idee. Legislația comunitară prevede cum e organizat sistemul de sănătate, las, de fapt, nu, lasă asta la latitudinea statelor membre, se organizează licitații în conformitate cu normele europene. Noi nu putem interveni, deci, în favoarea petiționarei, pentru că e o chestiune ce ține de statul membru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Am fost informată că e aici și reprezentanta Andalusiei. Doresc, prin urmare, să dau cuvântul doamnei Francesca Reguezuelo. două minute presidenta. Bueno, în primer lugar... Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau în primul rând să, mă, să vă mulțumesc că mi-ați acordat aceste două minute pentru Guvernul Andaluziei. Eu sunt delegată aici la Bruxelles pentru instituții și, în primul rând, vreau să vă transmit angajamentul Guvernului Andaluz care de mai multe ori um, a fost prezent în această instituție, transmitând modelul transparent uh, de furnizarea tuturor datele de licitație pentru medicamente. Aceste date sunt disponibile. Este vorba de un sistem um, care um, face parte din politica noastră uh, de, legată de domeniul farmaceutic, care include și selectarea medicamentelor. Este vorba de un proces care deja mm, a, a dus la sesizarea Curții Constituționale din Spania și care a fost validat de aceasta și care de asemenea a fost validat pentru echitatea, constituționalitatea, legalitatea, eficiența lui și sustenabilitatea sa. Așa că vreau să vă uh, transmit uh, și dumneavoastră și petiționare uh, că da, s-au făcut și um, economii pentru sistemul medical public, însă aceste economii, așa cum a spus și ei, se um, vede în toată sănătatea publică din Andalusia și toți cetățenii pot să beneficieze de pe urma acestor economii și datele există și sunt disponibile. Iar uh, validarea, aprobarea din, din um, partea Curții Constituționale uh, indică faptul că uh, uh, acest sistem asigură și echitatea pe la acces. Avem și sprijinul Colegiului Medicilor din um, uh, Andalusia, care susține că acest sistem ar trebui să fie extins în toată Spania. Deci, uh, vedeți că este vorba de transparență și de sprijin uh, din partea guvernului andaluz. Vă mulțumesc foarte mult! Cine vorbește acum? Întreabă doamna președinte. Nu, v-am acordat două minute și v-ați depășit acel timp. Came to an end now because I think you... Eu v-am acordat două minute, ați depășit timpul și am considerat că ați încheiat. S-a des- deschide acum uh, dezbaterea pentru membri. Doamna Cabezon Ruiz e prima. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vă mulțumesc și vreau să mulțumesc și petiționare. Vreau să vă reamintesc că ea reprezintă afara în Asociația Farmaciștilor, să nu confundăm lucrurile. E vorba de o prezentare a unor interese. Am ascultat dezbaterea de mai multe ori și avem și o hotărâre pronunțată de Curtea Constituțională de trei ori și de asemenea raportul Comisiei Europene uh, Eh, până la urmă este vorba de un, o dezbatere politică, de interes. Fiecare spune ce model îi place, pe care îl apără. De fapt, despre asta este vorba aici. Eu am să vorbesc și în calitate de medic, pentru că s-a verit, eh, să referit aici la calitatea medicamentului, la libertatea de a dispune de acestea. Ei bine, eh, medicii din Spania, ei bine, au cerut introducerea principiului de prescripție pe principiu activ. Asta este uh, în principiu pe care l-am ales și farmacia după aceea alegea ce produs uh, dădea uh, pacientului. Și ce s-a întâmplat? Guvernul din Andalusia a hotărât că până la urmă nu farmacia ar trebui să negocieze, ci guvernul andaluz în mod transparent într-o procedură legală. Este vorba de um, Uh, o decizie politică care era de interes pentru sistemul uh, uh, medical și care era în folosul tuturor cetățenilor. Acum că unora nu le plăcea, asta e altă chestie, dar într-adevăr este o decizie politică. Mai multă lume este reprezentată aici și PPE-ul, de exemplu, a venit să susțină. Se pare că sunt interesați. Acum, doamna Caveson, eu sunt din Andalusia. Eu uh, reprezint pacienții din Andalusia. Nu, dumneavoastră să fiți după aceea, nu mă mi închideți mie gura. Doamna președinte, eu am privilegiu să prezidez această ședință. În mod normal, ridicați mâna, vi se dă cuvântul, nu-mi place genul acesta de intervenții fără să fi fost invitați. Îmi cer scuze, am, voit, am vrut doar să transmit că, bineînțeles că este vorba de o dezbatere care suscit, suscită interesul uh, celor de la PPE. Da, acum că e discriminare, că nu există acces pentru pacienții andaluzi, nu este adevărat. În Spania, uh, serviciile uh, care sunt acoperite uh, nu sunt stipulate de guvernul central și um, nu poate fi redus diversitatea serviciilor, poate doar fi completată. Și în Andalusia, de fapt, sunt cele mai numeroase uh, servicii care sunt acoperite. Și v-am spus că e vorba de principiul de um, substanța activă. Acesta este principiul care este luat în considerare. Am spus că este vorba de o procedură publică, transparentă. Nu se face niciun fel de discriminare pentru că principiul activ vizează pe toți. Acum, calitatea. Uh, Vreau să vă spun că Agenția Europeană pentru Medicamente, nu cea din Andalusia, este cea care evaluează medicamentele. Și mai mică, mai puțină calitate de ce? O parte dintre produse care sunt vândute în Europeană vin din afara Uniunii. Mai ales din Asia vin. Se schimbă pur și simplu că aici se produce și după aceea se vinde altfel. Probabil că uh, originea este aceeași, ca, uh, dar uh, etichetele diferă. Deci calitatea este aceeași. Este vorba de un uh, principiu etic. etic uh, nu este vorba de o calitate mai proastă. Apoi, um, deficiențele de aprovizionare. Ei bine, eu am statisticile. Peste 200 de medicamente Um, care nu sunt uh, deloc uh, obiectul acestor licitații. Vreau pur și simplu să răspund uh, avocatului poporului. Există și un caracter discreționar al anumitor farmaciști. Atunci când lipsește un medicament, există o obligație a farmaciștilor să dea ce au cu același principiu activ. Deci nu e nicio problemă de lipsă de aprovizionare. Nu e nicio problemă că pacienții în alozia nu au uh, medicamente. Dar înainte, de exemplu, farmaciștii alegeau. Ei erau cei care negociau cu industria ce medicament să vândă în farmacie. Acum lucrurile sunt mult mai bine tranșate și uh, există mai multă previzibilitate. Oamenii știu că vor primi un medicament pe care l-au luat și înainte, deci mai puțină confuzie. Și nu e nici discriminare, nici lipsă de competențe, nici ilegalitate. Problema clar este politică. În Germania, 70% dintre medicamentele generice sunt obiectul licitațiilor. În Suedia, în Danemarca, în Olanda, la fel. Despre ce vorbim? Unde e problema? Dar să nu veniți să spuneți că problema este că nu se apără pacienții. Și închei. Din 2012 au fost scoase sute de medicamente, uh, nu mai sunt rambursate. 80% dintre acestea uh, Eh, au fost eh, acoperite de buget. Au fost miliarde de euro de la buget care eh, n-au mai fost alocate, pensionarii până la urmă au trebuit să scoată banii din buzunare. E vorba aici despre apărarea intereselor industriei farmaceutice. Mulțumesc foarte mult. Yes, a point of order. Go ahead. Un punct de procedură, vă rog. Una... Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare ceilalți reprezentanți ai grupurilor politice, o să primim și noi la fel de multe minte ca doamna Capeson? Mulțumesc! You know, sometimes... Știți, uneori, la început sunt foarte puțini în sală. Așa a fost când am dat cuvântul doamnei Cabeson Ruiz. Și apoi persoana a vorbit așa, a vorbit, eu am tot atras atenția că timpul nu este infinit, avem până la 18.30 fix și așa este, colegii nu vor mai avea același timp de vorbire, pentru că lista a crescut uh, în timp ce domnia sa a vorbit. Doamna Teresa Jimenez Beseril are cuvântul. Vă rog să încercați să fiți foarte succintă. Ați hotărât uh, să luați cuvântul chiar fără să mi l dau. Brief. Thank you very... much. voi încerca să fiu succintă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. la comision că... Comisia spune că nu poate să se pronunțe în favoarea petiționarei, că comisia niciodată nu poate să ia această poziție, dar se pare că poate vorbi împotriva acestor petiționari, pentru că n-am auzit niciun fel de argument în favoarea acestei Uh, petiții, ceea ce e destul de ciudat. De asemenea, reprezentanta uh, Junta Andalusia a spus uh, că sistemul este o mare minunăție. Dacă așa stau lucrurile, de ce nu e nicio regiune din Spania și toate celelalte regiuni uh, care, care să fi votat pentru acesta sau toate au votat contra? Și Um, de fapt, în foarte puține regiuni din Europa există sisteme similare. Eu am venit aici în calitate de um, cetățean al Andaluzia, al Spaniei și al uh, Europei și vreau să știu mai multe despre o problemă care este vitală, cum ar fi aprovizionarea uh, Uh, cu medicamente, aceste licitații care afectează milioane de andaluzi. Vreau o investigație mai amplă și aș dori să avem uh, răspunsuri la întrebări foarte simple, cum ar fi de ce cei din Andaluzia sunt singurii care nu au aceleași uh, posibilități ca restul spaniolilor când vine vorba de accesul la medicamentele furnizate de Um, uh, securitatea socială. De ce pacienții din Andalusia nu au decât 533 de medicamente la dispoziție uh, față de 6000 um, de care dispune dacă ar trăi în orice altă regiune din Spania? Deci, ce înseamnă aceste uh, economii pentru sistemul andaluz și ce efecte au asupra pacienților din Andalusia și um, uh, cum le afectează drepturile lor de egalitate cu alți pacienți din Europa? Oare Uh, uh, oamenii aceștia merită să trăiască într-un astfel de ghetou, în această lipsă de aprovizionare, în această penurie și în această discriminare. Uh, am venit aici să uh, facem apel. Um, aici este cumva uh, refugiul pentru cei care uh, cărora li se încarcă drepturile și trebuie să rămână deschis această petiție până când nu va veni un răspuns potrivit. Nu înțeleg de ce nu vreți să fie ascultați. Aici e vorba de milioane de uh, andaluzi și dacă ar fi unul singur ar trebui să fie ascultat în această comisie și să nu uităm pentru că s-a încărcat dreptul la uh, Uh, lupta împotriva discriminării uh, și alegerea medicamentului cu care să se vindece. Vrem ca această petiție să rămână deschisă până când ni se răspunde și uh, ne vor da argumente convingătoare pentru care uh, Andaluzia ar trebui să beneficieze de mai puține medicamente și mai proaste decât restul spaniolilor. Și uh, de ce nu au posibilitatea să se vindece așa cum trebuie? Trebuie să continuăm ca să rezolvăm această problemă. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Virginie. Merci, no, je, je serai brève sur ce débat visible. Mulțumesc, uh, e o dezbatere foarte pasionată. Dar așa se întâmplă mereu când e vorba de sănătate publică. Nu să mai revenim asupra capacității statelor de a-și organiza sistemele de sănătate publică. Aș dori să mulțumesc PP-ului care a, investat, a insistat foarte mult să se pună pe ordinea de zi această petiție Uh, dar e interesant să vedem că pacienții sunt reprezentați de sectorul farmaceutic care zice că îi reprezintă. Mie mi se pare că sunt tot felul de chestiuni subiacente. Faptul că se dorește uh, lăsarea deoparte uh, a utilizării de generice în favoarea intereselor um, companiilor farmaceutice. Mulțumesc pe ului pentru acest moment de neuitat listă. Mulțumim, Rosa. Mai sunt în continuare câțiva pe listă, dar vă atrag atenția că în 12 minute, ba nu, la 8.30 va trebui să încheiem reuniunea. Vă rog să fiți succinți. Și sugerați și cum să rezolvăm problema. Petiționarios. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc petiționarilor am înțeles că uh, pentru unii nu e bine să reprezentați uh, pacienții. Doamna Rozier, există scrisori din partea um, pacienților. O jumătate și un milion și jumătate de diabetici au semnat această scrisoare. Deși nu vă place dumneavoastră, uh, doamna îi reprezintă reprezintă în total 8 milioane de pacienți din Andalusia și 14 uh, milioane andaluzi și turiști. Doamnei Cabeson, nu-i convine că uh, noi de, de la PPE am cerut acest lucru, dar noastră ați adus toate grupurile ca să aveți uh, um, majoritatea voturilor. O să câștigați cu voturile, dar nu cu rațiunea cu argumentele. Pe mine nu mă deranjează că sunteți cu toții aici, pentru că e un subiect foarte important. Trebuie să vă spun că am venit aici să dezbatem acest subiect după ce socialiștii au lipsit la două reuniuni și de aceea am câștigat. Și de aici, de aceea sunt ascultați astăzi uh, petiționarii, pentru că socialiștii au încercat timp de două reuniuni de uh, coordonatori să vină petiționarii aceștia, au încercat să îi împiedice dar socialiștii au vrut să îi um, reducă la tăcere pe petiționari. Dar suntem aici și o să-i ascultăm pentru că acesta este obiectivul Comisiei pentru Petiții. Și acum să intrăm în nezbaterea noastră. În primul rând, în toată Spania, oricine și Cecilia poate să vină într-o zi în Spania sau oricare dintre dumneavoastră, e bine, vă puteți duce și să cereți un medicament într-o farmacie, puteți să alegeți între 10.000 de medicamente. Nu și în Andalusia. Acolo nu se poate alege decât între 533 de medicamente. Eu vreau același, aceleași minute pe care le-a avut și uh, Soledad. Deci poți să alegi între 533 de medicamente, ceea ce încalcă principiul legalității între uh, cei din Andaluzia și spaniol, pentru că se, în, uh, dincolo de aceste 533 de um, medicamente, la altele n-au acces. Acest lucru încalcă principiul uh, egalităților între andaluzi și um, uh, spanioli și um, este foarte important atunci când o persoană în vârstă și mereu am avut uh, de-a face cu problema disabilităților persoanelor în vârstă. Se duce la farmacie și uh, medicamentul respectiv nu este în stoc, trebuie să-i schimbe. Schimbă culoarea uh, pastilor și știți că o persoană în vârstă, dacă îi schimbi pastilele, asta duce la multe probleme. Așa că vorbim în numele unor pacienți care au multe probleme când îi se schimbă medicamentele au multe probleme de penurie și uh, se periclitează sănătatea cetățenilor din Andalusia. Este un subiect important care să fie prezentat la petiții. De aceea este comisia aceasta. Trebuie să ascultăm această petiție și vrem să rămână deschisă. Să vedem după aceea dacă au uh, dreptate sau nu și după aceea se ceară comisiilor INCO și ENVI și uh, guvernului andaluz să se ceară o serie de explicații, de rapoarte ca să um, ilustreze răspunsurile. Dumneavoastră cu uh, votul dumneavoastră veți da um, uh, semn că nu veți asculta cetățenii. Dar noi vrem să le arătăm că această comisie îi ascultă, că vor să ceară avize, informații, după aceea să vedem dacă încheiem sau nu. Dar dacă o încheiem astăzi, ne veți uh, fi arătat care sunt uh, care este adevărata dumneavoastră um, față. You have you have made you have made your point. Așa este. Ați uh, argumentat bine, dragi colegi, vă rog frumos, fiți succinți. Spuneți-mi doar ce vreți să faceți cu petiția. Atât. Ajunge. Angela, Toată speranța mea este în tine. Mulțumesc, Cecilia. Nosotros partimos de la base de que defendemos este, este sistema y, y ojalá que se generalizara y fueran los gobiernos centrales los que sacaran a licitación eh, la, es, <laughs> los medicamentos para poder, desde luego, obtener mejores precios y dacă sistemul ar fi lucru bun, dacă sistemul ar fi utilizat în așa fel încât să existe prețuri mai bune și o capacitate mai bună de negociere cu industria farmaceutică. Am vrea să se recomande un sistem statelor membre. Fiind dată reacția comisiei, mi se pare că lucrurile au fost tranșate. E legal, nu sunt probleme. Și după cum am văzut, nu e vorba de alte petiții, e deja jurisprudență, există precedent, petiția trebuie închisă. Totul e legal. Obligația instituțiilor acum este de a se îngriji de cetățeni. Și pentru a face asta, cetățenii au nevoie de acces la medicamente. Se întâmplă în Asturias, de unde vin eu. Acolo, pensionarii ajung să nu-și mai poată permite medicamentele. De, de, de, de menos de... Plătesc 12 euro pentru un supliment uh, de vitamine în condițiile în care cineva câștigă doar 600 de euro pe lună, vă dați seama cât de greu e. Mi se pare că nu mai e nimic de discutat cu privire la această petiție. Noi nu lucrăm uh, în numele farmacistelor sau altor grupuri de interes, ci There is a divergence between... E divergență între grupuri. Doamna Erans Garcia Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă. Doamna Cabeson a spus că e o dezbatere politică și de interese. Da, așa este, pentru că e o dezbatere care urmează unei decizii politice luate de un guvern socialist care guvernează în Rusia de când avem democrație. În centrul uh, dezbaterii trebuie să punem uh, pacientul. Și PPE-ul a deschis acest subiect pentru că îl preocupă pacienții, uh, indiferent că sunt din Andalusia sau nu. Când trebuie să te duci la farmacie uh, cu o rețetă publică, ai o problemă în Andalusia și obligația noastră este să denunțăm acest lucru. Și dacă sunt 10.000 de medicamente, uh, e bine, asta e pentru că se vând, sunt necesare la ceva. De ce un pacient din Andalusia nu poate să aibă decât 5% din aceste medicamente? Pentru că așa hotărăște un consilier local sau un prefect nu ar fi normal să avem acces cu toții în restul Spaniei, în Franța, în Italia, să uh, avem aceste medicamente? O să vă spun, e vorba de uh, uh, tăieri la sănătate publică. Despre asta e vorba. Pentru că nu le pasă de oameni. Le pasă doar de a continua să guverneze indiferent ce se întâmplă. Mrs. Rodriguez Pinero Fernandez. Doamna Rodriguez Pinero Fernandez, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să vă spun că toți eurodeputații, indiferent de grup și de stat, se află aici pentru că sunt la Parlamentul European. Nu vrem să monopolizăm prin reprezentarea unei țări, dar este un subiect important important. Cheltuielile pentru mm, sănătatea publică în Spania au scăzut foarte mult în ultimii șase ani. Suntem sub medie și pentru a putea să venim în întâmpinarea nevoilor pacienților, cel mai bine este să căutăm sistemul de gestiune a serviciilor de sănătate publică cu costurile cele mai mici posibile sistemul de licitații clar uh, îndeplinește acest obiectiv. În, în uh, Comunitatea Valențiană noi guvernăm de, din 2015 și am avut și noi problemele acestea legate de uh, crize și am uh, eliminat coplata pentru că în felul acesta, pentru că prin acest sistem pensionarii aveau probleme legate de acces la medicamente. Da, bineînțeles că trebuie să ascultăm cetățenii și mie, cetățenii au spus dacă trebuie să aleg între a-mi cumpăra un medicament sau să le dau um, de mâncare uh, copiilor și uh, nepoților, în primul rând vor mânca copiii și aceștia rămân fără medicamente. Deci vrem să împartajăm un sistem care facilitează accesul la medicamente cu costurile cele mai mici posibile. Asta ținând cont de faptul că poziția Comisiei a fost foarte clară că competența uh, este cea a guvernului andaluz iar obiectivele sistemului sunt cele care chiar um, trebuie să ține de, de cetățeni care să aibă acces la aceste medicamente și sistemul și-a arătat roadele. De aceea eu doresc să rămână închisă această petiție. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. And the last speaker. Mulțumesc și ultim vorbitor, doamna Iosu. Soledad, știu că ai cerut din nou să intervin, dar ai vorbit deja șapte minute. Deci cred că ți-a subliniat foarte bine opinia. Și dumneavoastră solicitați să interveniți? Nu vă văzusem. Da, după doamna Iosu. Președinta, eh, eu... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă pentru că deja s-a spus uh, care este problema. Nu voi vorbi nici de principii active, nici de medicamente, nici de farmacii. Este vorba aici de o problemă legată de consumatori care au acces diferit. În uh, Franța, în Spania, um, există diferențe, în Europa nu există o politică medicală sau sanitară comună și asta până la urmă duce la o situație în care mai, mult, mai mulți uh, decidenți se spală pe mâini, uh, ceea ce face și Comisia. Însă uh, accesul la medicamente este diferit în ciuda dreptului la acces la sănătate și reprezentanta guvernului andaluz uh, a venit să dea toate delegațiile. Eu doresc ca această um, petiție să rămână deschisă ca să se poată da explicațiile și să se poată stabili dacă um, uh, pacienții, consumatorii au dreptate. Poate că nu au, dar dacă o închidem, nu o să știm niciodată. So now it's the last speaker. Domnul Iturgais, ultim vorbitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și dumneavoastră vă place să vi se facă propunere. O să vă propun ceva, doamnă președinte, la acest uh, subiect. Doamna Susana uh, Diaz uh, a meritat tot respectul. N-am să vorbesc des, uh, despre uh, diferite abordări uh, triviale ale altora. Eu vă spun pentru că chiar astăzi dumneavoastră ați primit uh, o scrisoare din partea uh, Ministrei pentru Sănătate. Uh, nu știu dacă ați avut ocazia, data este de astăzi, 24 aprilie. Uh, această scrisoare este foarte bine uh, Um, redactat de doamna Marina Loares Benito și acolo include un alineat care e foarte important pentru mine în contextul acestei uh, dezbatere. E în engleză, pentru că așa va trimis-o din partea guvernului andaluz. De aceea, doamna Wickstrom, uh, Ministerul Regional al uh, Sănătății din uh, Guvernul Andalusiei este gata să clarifice orice îndoială care ar putea să apară în legătură cu acest sistem. Deci, uh, se pune la dispoziția dumneavoastră să lămurească lucrurile. Doamnă uh, președinte, această uh, comisie peste câteva săptămâni va vizita Andalusia pentru, o alt, pentru un alt subiect. Și mi-aduc aminte de multe ocazii când am fost, de exemplu, în Grecia sau în um, um, Spania, în țara mea, cu o, o, o misiune și s-a profitat de acea misiune ca să se examineze și alte subiecte. Dacă chiar ministra regională este dispusă să vorbească despre acest subiect, păi să profităm de ocazie când mergem acolo. Adică să mergem la guvernul andaluz, să vedem, uh, să vedem la ministrul regional, să ne spună cum s-a lucrat acolo ca să nu mai avem îndoieli. Cred că asta e cel mai potrivit și uh, în plus acest lucru se spune și în scrisoarea aceasta în care noi, pe care ne-o trimite și care chiar doamna ministru spune că ne stă la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dau acum cuvântul petiționalului doamne Tereza Martin Jimenez. Aveți două minute. Vreau să spun un singur lucru uh, referitor uh, la ce spunea colegul Antonio Romero. Se aude? E o problemă cu microfonul. Ah, pues muy bien, fenomenal. Mira, eh, señor, eh, señoría y señora Cabezón, vamos a ver. De... Doamnelor și domnilor, între medici nu e vorba de legalitate. Cei care se plâng sunt pacienții care intră în farmacie. Eu n-am venit să spun uh, baza conii. Sunt, uh, fa- sunt farmacistă și sunt foarte mândră, dar pacienții, o să vă arăt toate semnăturile. Pentru aceștia, pe aceștia îi reprezint. Mulțumesc. Eh, buenas tardes. Eh, muchas gracias por... Bună seara. Mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat. Noi am vrea să orientăm un pic dezbaterea pentru că s-a dus așa un pic uh, în alte direcții. Important este mm, subiectul discriminării, pentru că orice cetățean din lume care merge în, uh, într-o farmacie din Andalusia nu va putea să aibă acces Uh, decât la 533 de medicamente. Pe când dacă merg la Madrid, uh, la Barcelona sau în Galicia, o să aibă acces la 10.000 de medicamente. Acesta este nucleul, acesta este de fapt problema. Nu se poate exercita dreptul unui pacient de a avea acces la un medicament. E adevărat că pot comunitățile să extindă dreptul, dar nu să-l limiteze. Un medicament care are același preț nu poate să fie ales de administrația publică, trebuie să fie ales de pacient. Acesta nu poate să aleagă dintre cele uh, 10.000 decât 533. Nouă ni se pare foarte rezonabil, având în vedere că a fost o dezbatere de toate felurile să se mm, uh, culeagă mai multe date, să se vadă cum funcționează cu adevărat acest uh, sistem, de ce în alte regiuni, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, au fost respins acest uh, sistem și dacă într-adevăr este vorba care ține de competența Uniunii Europene sau nu. Mulțumesc. Thank you very much. Now. Mulțumesc. Din nou mă aflu într-o poziție foarte delicată, încercând să găsesc o propunere care să mulțumească pe toată lumea. Cred că asta ar fi aproape imposibil de făcut acum. Sunt oameni în cadrul comisiei care ar dori să vadă această petiție închisă, iar alții care ar dori să o păstrăm deschisă pentru viitoare acțiuni. Prima sugerez să repetăm exercițiul uh, anterior, de la punctul anterior. Prin urmare, vă rog să vă scoateți cartele de vot, să le folosiți verde pentru a posta petiția deschisă, roșu pentru a o închide. Deci, pentru a posta deschisă este verde și roșu pentru a o închide? Are toată lumea cartelele de vot, uh, domnule Marias? Pot uh, să am la dispoziție jumătate de minut, vă rog? Doamnă președinte, ca și membru al acestei comisii, aș dori doar să subliniez că uh, ne îmbarcăm într-o aventură destul de periculoasă, pe un drum foarte alunecos. Această comisie are care obiectiv examinarea chestiunilor și în majoritatea cazurilor pe care noi le examinăm, am lăsat o parte dintre petiții deschise și am încercat să găsim o soluție pentru cetățeni. Acum văd ce s-a întâmplat în cazul anterior, dar și în acest caz. Limba engleză acum. Nu există interpretare, spune doamna președinte? Ar trebui să existe interpretare în spaniolă. Puteți verifica la spaniolă ce se întâmplă? Practic, alunecăm aici pe un drum uh, destul de alunecos. Am văzut ce s-a întâmplat cu petiția anterioară, cu petiția aceasta la fel, vom vota. Se pare că asta este calea democrată de a uh, rezolva uh, problemele. Dar nu așa funcționează această comisie, pentru că întotdeauna am încercat și în trecut să ajungem la un compromis uh, cu obiectivul final de a ajuta petiționarii. Așadar, Cred că ceea ce uh, avem uh, noi ca practică în cadrul fiecărui grup, adică uh, să invităm comis- colegi care n-au nimic de a face cu uh, comisia pentru o coaliție de forțe, uh, nu este corect. Nu cred că lucrurile ar trebui făcute astfel, nici în legătură cu această petiție. Eu nu accept asta ca procedură, din principiu. Uh, E clar că uh, se va ajunge la o coaliție de forțe în această sală pentru a încerca să influențăm lucrurile. Spun asta colegilor uh, de ambele părți ale spectrului politic. Eu cred că e o greșeală și ar trebui să ne oprim. Doamna președinte. Vă am dat 30 de secunde. Ați uh, folosit două minute și jumătate pentru intervenția dumneavoastră. Însă nu asta vreau neapărat să spun, ci că în comisie vedem că ne apropiem de alegeri și că polarizarea între grupuri uh, sporește uh, pe zi ce trece. Nu se întâmplă asta doar în această comisie, ci și în altele. Iar acum îmi dau seama că pozițiile sunt extrem de uh, ferme. Unii doresc să închidem pe, uh, poziție, uh, petiția, alții să o păstrăm deschisă și singura cale prin care putem proceda este să votăm. Altădată nu fac astfel, doar astăzi a trebuit să procedăm astfel, însă uh, până la urmă nu avem ce face. Prin urmare, votăm. Așa cum am făcut și la petiția anterioară. Pentru a închide un vot cu da, votul uh, verde, butonul verde. Dacă o păstrăm deschisă, apăsăm butonul roșu. Votul s-a deschis. SND are un om în plus. Da, acum numărul de votanți este corect, votul s-a închis. Da, s-a hotărât pentru uh, închiderea acestei petiții. Thank you. colleagues. I simply would like to close the meeting. Aș dori doar să încheiem această ședință și să vă urez o seară foarte plăcută. Thank you. Oh my God. What a day, Rosa. What a day. This was terrible. And the No, no, no, but the other